Please. Thank you. So we are going to start again. Uh, vom relua. The meeting, uh, vom relua ședința Comisiei ENVI cu sesiunea de votare. cu privire la cei doi vicepreședinți pe care trebuie să-i alegem după Brexit. În primul rând, din partea grupurilor politice avem nevoie de numele supleanților care vor participa la vot. Și secretariatul, de fapt, nu a primit niciun nume. Așadar, trebuie să luăm o pauză de două minute. Uh, o să întârziem și mai mult așa. So, if you could, if the, the, the staff could... Dacă staful se poate asigura că avem uh, numele celor care vor înlocui. Peter, aș dori să rog grupul S și D să înceapă, pentru că ei uh, au numele pentru al doilea vicepreședinte și noi pentru al treilea vicepreședinte. Da, da, da, asta era la punctul următor. Îmi cer scuze aceasta este procedura legală. Trebuie să avem numele supleanților. No, no, not, not the candidates, not the candidates, okay. Nu candidații, supleanții care participă la vot. Ok, Peter? Cei cu verde.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 Okay, so I think we can now start. Cred că putem să începem procedura. Trebuie să verificăm uh, că s-a întrunit quorumul de 21 de membri. Putem verifica cu ușurință. Și acum uh, cer nominalizările pentru al doilea vicepreședinte. Vreun grup politic vrea să aibă un candidat, poate S și D? Da, candidatul nostru este domnul Hernan și fără nicio altă explicație. Este bine calificat pentru această poziție. Oh. Any other candidates? Vreun alt candidat? Dar am nevoie de acordul dumneavoastră oficial. Sunteți de acord să fiți candidat? Da, sunt de acord. O să votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Felicitări! Trecem la al doilea vot pentru cel de-al treilea vicepreședinte. Avem vreun candidat? Noi de la PPE îl propunem pe Dan Motreanu, care este nou în Parlamentul European, dar care este un politician cu experiență. A fost ministru de agricultură și al pădurilor și parlamentar național și suntem cu adevărat convinși că este un bun succesor al uh, președintelui de la ITRE, care a părăsit această funcție. Cred că sunteți de acord să fiți candidat. Da, sunt de acord. Mulțumesc cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Așadar, sunteți vicepreședinte al Comisiei Envi. Felicitări! Okay, so we have now the electronic... Avem acum votul electronic cu privire la calitatea apei destinată consumului uman după acordul la care s-a ajuns între Consiliu și Parlament. Deschid votul. S-a închis votul. Acordul a fost aprobat. Vă mulțumesc! So the Tout est en ordre. So we are going to resume and then... Vom relua ședința și îi voi ruga pe cei care doresc sau trebuie să părăsească sala să o facă. Haideți să începem cu următorul punct de pe ordinea de zi și anume dosarul MRV și îi dau direct cuvântul raportoare Iuta Paulus. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că suntem uh, mereu uh, mutați în sală și trebuie să ne căutăm cartonașele cu nume. După cum știți, majoritatea dintre dumneavoastră vă voi prezenta astăzi proiectul de raport cu privire la alinierea uh, Uh, sistemului de monitorizare, raportare și verificare a UE cu sistemul de colectare a datelor uh, a Organizației Maritime Internaționale. Acest lucru a devenit uh, necesar pentru că după introducerea sistemului MRV acum câțiva ani, IMO a hotărât că vrea să instituie un sistem separat și sarcina oficială a Comisiei a fost de a le alinia pe cele două pentru a atenua povara administrativă pentru armatori. În raportul meu am extins sfera de acoperire a propunerii comisiei, întrucât cred că Această comisie, care a fost mereu în avangarda politicilor climatice, Uh, înțelege că este momentul uh, să acționăm în ceea ce privește emisiile, nu doar să numărăm emisii. E ușor să numeri emisiile, dar uh, doar prin numărare nu faci niciun progres. După ce s-a declarat urgența climatică în noiembrie de către Parlament și uitându-ne și la comunicarea privind pactul ecologic pe care ne-a prezentat-o Comisia în decembrie, Cred că sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul Uniunii Europene pentru a aborda emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul maritim inclusiv prin integrarea acestui sector în sistemul ETS al Uniunii Europene. Este un lucru confirmat deja de președinta von der Leyen într-o fază timpurie, iar în comunicarea privind pactul ecologic se menționează că și acest sector trebuie să fie inclus. În momentul de față, sectorul maritim este singurul care nu este deloc reglementat. Proportion... Și dacă ne uităm la ponderea uh, Um, acestui sector. Uh, dacă acest sector ar fi o țară, ar fi țara cu, um, care s-ar situa pe locul 6 din perspectiva cantității de emisii mai mult decât uh, orice stat membru individual. Acum că avem datele din uh, MRV, sistemul de monitorizare, raportare și verificare, care au fost evaluate, și mă refer aici la datele din 2018, am văzut că 10.800 uh, de nave au fost acoperite de MRV și uh, Uh, în deplasările lor către și dinspre porturile um, europene. Aceste nave au um, emis peste 130 de milioane de tone de dioxid de carbon, mai mult decât emisiile anuale ale Belgiei. Datele mai arată că există un, o mare discrepanță între eficiența proiectată și eficiența reală. De exemplu, o navă pe hârtie are un anumit consum de carburant, pe când în realitate consumul este mult mai mare, cel mai adesea. Poate că ați observat acest lucru și la mașini. Se întâmplă acest lucru, că consumul real este ușor mai mare decât consumul proiectat. Nu e prima oară când vorbim despre emisiile din sectorul maritim. Am avut deja un studiu de impact făcut de comisie în 2013. În acel studiu de impact, Comisia ajunsese deja la concluzia că includerea în schema ETS a Uniunii Europene ar fi o măsură adecvată pentru a reduce emisiile și uh, studiul de impact uh, a menționat chiar și intervalul de preț în contextul ETS. Deci nu ar fi așa o muncă prea mare pentru că cifrele există deja. Apoi, în ianuarie a avut loc o audiere publică în timpul căreia am uh, aflat că doar stabilirea unui preț nu este suficientă pentru a stimula construcția unor nave uh, mai eficiente, bazate pe noi tehnologii, pentru că costurile de evitare sunt mai mari decât costurile efective ale ETS și IMO a propus uh, o țintă de eficiență de 40% pentru 2030. Ținta de eficiență înseamnă țintă pe uh, lucrare de transport, adică transport o tonă de bunuri pe uh, numărul cutare de mile, iar cantitatea de emisii corespunzătoare este calculată pentru a se calcula eficiența. Și IMO a spus în 2008 că trebuie să ne îmbunătățim eficiența cu 40% până în 2030. Am uh, preluat această inițiativă, dar singurele date pe care le avem sunt datele din 2018. Și ce am scris eu în raport este următorul lucru și anume că ar trebui să avem acest câștig de eficiență în perioada 2018-2030 Există numeroase exemple de armatori uh, de nave ambițioși la nivel european care arată că această țintă poate fi atinsă chiar și cu tehnologiile actuale, doar că trebuie implementată. Uh, acordul de la Paris uh, își propune să limiteze încălzirea globală cu mult sub 2 grade Celsius, la 1,5 grade. Și în acest context, cred că ar trebui să avem uh, o reglementare ambițioasă în Uniunea Europeană pentru a da exemplul pentru măsuri la nivel global. Eu am vrut de asemenea să aliniez uh, sistemul MRV al Uniunii Europene cu sistemul uh, DCS al IMO, dar asta nu trebuie făcut în detrimentul coborârii standardelor. Comisia a spus uh, vrea să renunțe la acel parametru obligatoriu și anume carbonul transportat. Dar acesta este un parametru important pentru industrie, pentru că clienții cer tot mai mult date pentru calcularea amprentei de carbon a bunurilor lor și dacă nu se cunoaște încărcătura de carbon uh, de pe o navă, nu se pot face aceste calcule. Și cercetătorii care au lucrat pe această temă recunosc acest fapt. În al treilea rând, vreau să extind sfera de acoperire pentru a include și metanul. Cei care m-au urmărit. Uh, știu că emisiile de metan pentru mine sunt un subiect favorit pentru că emisiile de metan uh, au fost mult mai mari într-un interval de 20 de ani decât cele de dioxid de carbon și pe fondul accelerării uh, încălzirii globale și schimbărilor climatice Uh, trebuie să, să facem ceva în acest sens. Sigur că nu știm ce se va întâmpla peste 100 de ani. Acum, uh, emisiile de metan nu sunt atât de ușor de măsurat ca cele de dioxid de carbon, dar există anumite, anumiți parametri. Uh, a avut loc chiar un workshop privind metanul organizat de comisie la Berlin acum câteva săptămâni și acolo am aflat că pot fi folosite anumite cifre pentru echipamente standard. Există și metode de măsurare și ar trebui să Uh, analizăm și situația acestui uh, gaz cu efect de seră atât de important, pentru că de multe ori uh, armatorii spun că vor să treacă pe GPL în loc de mm, păcură din cauza măsurilor de calitate a aerului. Referitor la calitatea aerului, am vorbit cu câțiva operatori portuari și chiar și cu persoane care locuiesc în zona porturilor și pentru ei impactul negativ asupra sănătății publice se datorează în principal emisiilor de la nave pentru că carburanții folosiți de nave nu sunt neapărat curați și aceasta este o mare problemă, dar știți că porturile țin de competența Comisiei TRAN și de aceea am decis să nu includ o măsură obligatorie în acest raport, ci să fac apel la Comisie să vină cu o propunere uh, astfel încât aerul uh, din porturi uh, să devină mai curat, iar emisiile în viitor să fie zero în porturi. Apoi, vă spuneam că am, uh, că am promovat integrarea în schema ETS, lucru menționat de doamna von der Leyen și de domnul Timmermans. Aș vrea de asemenea să mă refer și la fondul de decarbonizare a sectorului maritim. Uh, pentru a crește eficiența energetică a navelor. Apoi vorbim și despre combustibile alternativi uh, pentru ca pe termen lung să decarbonizăm transportul maritim. Plus că avem uh, mulți armatori de mici dimensiuni în Uniunea Europeană care nu pot uh, să facă singuri investiții în cercetare și dezvoltare și de aceea cred că ar fi o idee bună să luăm veniturile sau o parte din veniturile de la ETS și să le punem în acest fond. În fine, obiectivul de eficiență energetică, cel de 40% până în 2030 am lăsat deschisă această tehnologie. Este un subiect uh, foarte drag mie, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt unii armatori care nu pot să facă investițiile necesare, nici măcar când sunt sprijiniți dintr-un fond. Ei pot atinge această țintă numai dacă reduc viteza de deplasare, pentru că așa se reduce consumul uh, de carburant. Și de aceea cred că noi, ca și politicieni, uh, avem responsabilitatea să deschidem uh, calea către îmbunătățire, dar să le lăsăm lor latitudinea de a alege tehnologia cea mai potrivită. Pentru că, până la urmă, nu are niciunul dintre noi un glob de cristal ca să știe ce tehnologie uh, va zbura sau va naviga pe mare în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu Peter Lize de la PPE. Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna raportor. Vreau să spun ceva pe scurt referitor la propunerea comisiei uh, și la MRV. Și sunt două chestiuni care trebuie să fie luate în considerare. În primul rând, propunerea comisiei prevede deja o diluare a normelor în sensul că se uh, ia în considerare doar capacitatea, nu și încărcătura transportată, ceea ce mi se pare greșit. Cred că în continuare ar trebui să se uh, măsoare încărcătura transportată, greutatea și Consiliul este de aceeași părere și în transportul aerian am făcut exact același lucru. Măsurăm ceea ce se transportă de fapt, nu ce ar putea să fie transportat teoretic. Uh, pentru că trebuie să existe un stimulent pentru utilizarea eficientă a navelor. Apoi există problema că, importantă pentru colegi din grupul meu, și anume faptul că Comisia uh, ia în vedere armatorul, care uneori nici nu știe cum anume sunt folosite navele, în ce măsură sunt uh, uh, utilizate cu capacitate, la capacitate maximă sau nu și deci ar trebui mai degrabă să uh, vorbim despre operator aici, nu despre proprietar, nu despre armator. Este oarecum uh, o abordare îndrăzneață să, spune, să spunem că mergem mult uh, dincolo de propunerea comisiei, eu sunt de acord, asta trebuie să facem și trebuie să facem foarte curând. Pentru că domeniul de transport naval este singurul domeniu unde nu avem până acum legislație pentru protecția climei. Și Ursula von der Leyen, din fericire, în orientările din vară deja a inclus acest element și l-a inclus și în pactul ecologic. De aceea eu personal uh, susțin această abordare. Trebuie să ne mișcăm cât mai repede posibil și dorința ar fi, uh, care este exprimată de oameni uh, în mod repetat, uh, să ne asumăm răspunse, răspunderea mai mare în domeniul protecției climei. Și întrebarea este cum reușim acest lucru. Pentru grupul meu și pentru Consiliu este foarte important să avem o evaluare de impact și de aceea întrebarea mea pentru Comisie ar fi următoarea. Dacă evaluarea de impact din 2013 este suficientă sau cât de repede poate Comisia să realizeze o evaluare de impact extinsă uh, care să fie la zi. Avem și problema Brexitului și întrebarea este dacă Brexitul nu cumva modifică situația. Nu știu. Mm, nu știu dacă are rost uh, pentru cineva să uh, schimbe încărcătura în Marea Britanie, dar e foarte important pentru noi acest sistem nu ar trebui să se bazeze pe uh, uh, drapelul fiecarei uh, sub care uh, uh, călătorește fiecare navă, ci trebuie să fie condiții egale pentru toată lumea. Și Uh, și să știți, pentru aceste măsuri, diferențele de cost pentru uh, consumatorul final sunt foarte mici. M-ar interesa și în cazul mărfurilor importante, cum ar fi cimentul, care ar fi consecințele asupra prețurilor. Și asta ar putea să fie un argument interesant tocmai pentru uh, includerea sistemului transport naval în uh, sistemul ETS, pentru că nu va mai fi poate profitabil să importăm uh, ciment dacă la un moment dat uh, va trebui internalizat și costul carbonului. Uh, nu știu care este situația, dar aș dori să știu mai multe despre asta și un ultim punct referitor la formă. Este o idee foarte bună, dar poate despre cifre am putea să mai vorbim, pentru că ar trebui să mergem mult peste 30%. Toate, și statele membre și cei vizați statele membre unde există mulți armatori, poate că vor accepta mai bine uh, o abordare mai ambițioasă și pentru a avea un acord la nivel global, sigur că uh, acest fond trebuie să poată fi utilizat de către societățile uh, comerciale din interiorul Uniunii Europene și din afara Uniunii Europene. Deci ar fi important să existe o anumită parte care să fie alocată pentru acțiuni internaționale, inclusiv în domeniul cercetării. Mulțumesc! Thank you for you to Gutteland. Thank you, Chair, and thank you to the Mulțumesc, Iuta Gutteland, pentru SD. Mulțumesc, mulțumesc pentru un raport foarte bun și vreau să spun de la bun început că merge foarte bine pe linia a ceea ce ne dorim și noi în grupul nostru. Trebuie să facem pași suplimentari pentru a ne asigura că sistemul măsoară, nu doar măsoară situația, ci uh, include și niște obiective pentru a îmbunătăți situația. Și aș dori de la bun început, așa cum a spus și domnul uh, raportor, vreau să descriu uh, importanța sectorului și înainte de a face asta vreau să spun că văd un potențial pentru sectorul naval pentru viitor. Dar asta înseamnă că trebuie să existe și ei în legislație să-și uh, uh, să se achite de responsabilitatea pe care o au în cadrul acordului de la Paris, astfel încât sectorul naval să poată contribui la îmbunătățirea situației. Pentru că în momentul de față se întâmplă exact opusul. În 2050 putem vorbi despre 250% creștere a emisiilor și acest sector ar fi unul dintre mari emitenți la nivel global. Și cu toții putem, deci, să înțelegem că trebuie să mergem mai departe și cred că trebuie să ne asigurăm că vom avea în continuare standarde ridicate, că nu vom scădea standardele față de nivelul de protecție internațional și de sistemele de colectare, sunt de acord cu, cu Peter în ceea ce privește încărcătura. Cred că este important să se măsoare situația reală și nu uh, o idee teoretică, tehnică. De asemenea, cred că ar trebui să se facă măsurători pentru a ne asigura că există un plafon Uh, de limitare a emisiilor pe a, a anumită distanță, care să fie inclusă în uh, sistemul de colectare și pe mine mă bucură amendamentul uh, sau ideea de includere în sistemul ETS și eu personal aș încuraja să includerea și să se facă presiune asupra acestui sector. Deci, prin includerea în uh, sistemul de comercializare a emisiilor. Putem să discutăm despre cifre, despre fond, dar nu ar trebui să uh, întârziem lucrurile, să prelungim lucrurile, pentru că acum e momentul uh, oportun și ar trebui de să chiar facem lucrurile. Și Comisia spune că vede uh, Uh, nevoia de a acționa și cred că dăm și uh, transportului, uh, sectorului transporturilor navale um, oportunitatea de a primi niște bani pentru a se putea transforma. Haideți să facem acest lucru și să avem MRV-ul ca prim instrument important pentru a ataca emisiile din acest sector. Și în încheiere, un singur lucru unde nu sunt de acord, și anume cu privire la porturi. Cred că ar trebui să facem mai mult decât să cerem comisiei să dezvolte lucrurile aici. Cred că acum trebuie să acționăm, pentru că știm că în porturi există emisii. Să ne gândim la țările mici, cum, sunt, cum e Malta. Nu e ok să avem situația în care ei pot să emită. Și acest lucru este în dauna sănătății oamenilor care trăiesc acolo. Deci trebuie să facem mai multe în MRV pentru a ataca această situație. Nu uh, mă las convinsă de argumente care spun că e vorba de înțelegerile dintre comisiile noastre, fie că e vorba de Envi sau de TRAN. Nu, trebuie să avem în vedere sănătatea cetățenilor noștri și trebuie să ne asigurăm că nu se pot emite uh, gaze cu efect de seră stând pe loc Mulțumesc! Merci, monsieur le, le président. Je voudrais chaleureusement... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc uh, călduros doamnei raportor pentru că este un subiect foarte tehnic. Mulțumesc pentru acest uh, efort uh, incredibil, pentru că ne reamintește ambiția, dincolo de aspectele tehnice, pe care trebuie să o avem în ceea ce privește tranziția energetică a sectorului maritim.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 Raportarea însă nu uită de ambiția de care trebuie să dăm dovadă și de a include transportul maritim în um, cadrul acestei tranziției energetice. Punctează aspectele fundamentale, printre care acela de a nu da înapoi în ce privește ambițiile Uniunii Europene, indiferent de care ar putea să fie ambițiile Organizației Maritime Internaționale. Am să trec în revistă diferitele puncte. În ceea ce privește emisiile, sprijin uh, extinderea și includerea emisiilor de gaze cu efect de seră la același nivel cu emisiile de dioxid de carbon, pentru că SOx și NOx trebuie luate la oaltă. Deci emisiile de dioxid de sulf și de nitrat, pentru că de ce am crea zone cu emisii reduse și nu am luat în calcul și aceste emisii în raportul nostru. După părerea mea, lipsește aici um, evidențierea impactului uh, acestor carburanți asupra mediului uh, marin. Pentru că, deși poluează atmosfera, poluează și apa. Deja Printre obiectivele Pactului Ecologic European uh, se menționează studiul de impact realizat. Eu sprijin propunerea de a include transportul maritim în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, ETS, însă vreau să lansez și câteva alerte. În primul rând, uh, colegul de la PPE vorbea de faptul că acea propunere referitoare la 30% care ar corespunde sectorului maritim există o parte care ar reveni sectorului maritim și mi se pare că în cele din urmă 30% e puțin, cred că am putea fi mai ambițioși pentru că vorbim de un miliard de euro pe an și nevoile sunt mult mai mari. În cele din urmă, cred că trebuie să ținem cont și de angajamentele voluntare ale sectorului maritim în ce privește tranziția energetică. Am uh, constatat că există armatori care deja astăzi investesc fie în uh, complemente în elemente de propulsie um, cu pânze sau în generatoare pe bază de hidrogen. Deci am putea lua în calcul uh, că în această perioadă de tranziție, deși vor emite în continuare, vor uh, trebui să contribuie la sistemul ETS, în timp ce uh, pot lua și o inițiativă cu caracter voluntar, favorabilă. Deci putem sprijini ETS cu aceste două comentarii și aș mai adăuga unul, și anume cât, faptul că este urgent să etichetăm uh, transportul maritim de bunuri, să integrăm acest sector și uh, să integrăm și acest sector în, în analiza noastră referitoare la ETS. Un amendament destul de mm, isteț referitor la portul de escală. Și anume, e vorba de amendamentul 23, referitor la navele care își modifică încărcătura transportată. În ce privește încărcătura, nu cred că trebuie să dăm un pas înapoi, trebuie să păstrăm caracterul obligatoriu al declarației, iar în ce privește obiectivele, în ce privește standardele de eficacitate energetică, 40%, da, să ne aliniem în ce privește aceste reduceri de emisii, 40% până 2030, da, cred că e un amendament, e o cale pe care o putem urma și permite sectorului să folosească mijloacele pe care le are la dispoziție, mai ales pentru reducerea vitezei. Știți că eu sunt în favoarea acestei inițiative de a reduce viteza navelor și mi se pare mai degrabă un obiectiv decât un mijloc. În ce privește obiectivul emisiilor zero, care reia amendamente pe care le-am înaintat uh, la rezoluția privind pactul ecologic european. Cred că e o inițiativă bună. De pildă, portul Marsilia deja um, a luat-o pe această cale și aș adăuga aici și axele fluviale, pentru că dacă vorbim de transportul uh, modal de la râuri înspre mare, cred că am putea include și axe fluviale cu emisii zero. Încă o dată vă mulțumesc pentru acest efort, sunt încântată să pot contribui la această inițiativă și cred că la ora actuală realizăm o etapă importantă în ce privește tranziția în sectorul maritim în ansamblu. Să Mulțumesc! Eh. Mulțumesc pentru ide. Joel Melar e pe lista mea, dar eh, cine va lua cuvântul în eh, numele lui? Nimeni? Bine. Trecem la ICR. Alexandra Vondra. Alexander Vondra. Yeah, thank you. Uh, first of all, and then... Mulțumesc. În primul rând, partea pozitivă. Mulțumesc, doamne raportor, pentru toate eforturile depuse pentru pregătirea raportului. Apreciez uh, colaborarea și salut uh, chiar anumite inovări introduse prin amendamente nu doar uh, cererea de a, a limita povara administrativă, care este întotdeauna importantă pentru noi la ECR, dar și măsurile de reglementare pentru navele cele mai poluatoare în porturile europene și măsurile de obligare a navelor uh, îndocate uh, de a, a utiliza a, legătura la electricitate din uh, port care este pus la dispoziție. Mm, nu cred că e nevoie chiar de 34 de amendamente pentru propunerea comisiei, pentru că aceasta, în general, a găsit un echilibru bun între simplificarea regulamentului MRV pentru a îl coordona mai bine cu uh, orientările Organizației Maritime Internaționale, uh, menținând integritatea procesului de colectare de date. Și dat fiind faptul că sistemul uh, uh, OMI nu are decât aproape un an de colectare de date, ar fi prematur din partea noastră să facem modificări de substanță uh, pentru a ajunge la o aliniere completă cu sistemul OMI, care o aliniere completă ar submina regulamentul ultimului regulament european, care are, printre altele, obiectivul de a stimula uh, comportamente eficiente din punct de vedere al utilizării energiei și uh, încurajarea operatorilor să cumpere nave mai ecologice. De aceea mă îngrijorează decizia doamnei raportor să adauge la aceste propuneri uh, prin care să aducă niște adăugiri care modifică și uh, extind domeniul de aplicare uh, care cer includerea tuturor gazelor cu efect de seră, nu doar dioxidul de carbon. Deci grupul nostru ar prefera ca această propunere să se focalizeze asupra înființării unui sistem de colectare de date uh, robust, un sistem necesar de bază înainte de a veni cu legislație cu privire la obiective uh, valabile la nivelul întregului sector, care ar trebui să vină într-o propunere separată și ulterioară și în acest sens vom depune mai multe amendamente pentru a reflecta tot ceea ce am spus aici. Mulțumesc! Mulțumim în numele GUE, Nick Wallace. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, mi se pare foarte bun acest raport. Cred că doamna raportor merită să fie lăudată pentru munca dânsei. Știm că uh, acum la comisie se lucrează la extinderea propunerii ETS și uh, se pare că undeva pe la jumătatea lui 2021 va fi raportul la jumătatea perioadei, ceea ce e prea târziu. Acest raport cere includerea sectorului naval în sistemul ETS acum. Uh, vorbim despre un sistem de colectare a datelor și e clar că nu avem nevoie de date suplimentare pentru a ne spune că trebuie să facem ceva în privința emisiilor din acest sector cât mai repede posibil. Um, și cea mai bună soluție ar fi uh, de utilizarea sistemului ETS propunerile doamnei uh, raportor, includerea în ETS cu uh, o uh, țintă de reglementare de reducere de 40% până în 2030 este foarte bun. Un element care nu este inclus în uh, propuneri este uh, dimensiunea navelor care să fie vizate. De articolul 2.1 se vorbește despre tonajul brut, de exemplu, și în loc de 5.000 de tone brute am putea să spunem 4.000 pentru că astfel 250 de nave suplimentare ar fi cuprinse, inclusiv uh, petroliere importante. La uh, Marpol, de exemplu, există dispoziții care uh, includ uh, nave care au un tonaj diferit și am uh, adresat o întrebare și mi s-a spus că folosind baza de date pentru nave, dacă includem toate uh, navele Uh, până la 4.000 de tone, vom uh, include undeva până la 2000 de nave suplimentare, incluzând petrolierele, ceea ce este foarte important. Se prevede o derogare în propunerea Comisiei pentru navele de pescuit și poate că ar trebui să nu existe o derogare pentru trolerele de dimensiuni foarte mari, pentru că ele sunt foarte dăunătoare pentru oceanele noastre. Și în momentul de față există o derogare și pentru navele de război, uh, de aici întrebarea este uh, dacă este corect, pentru că navele militare americane sunt printre cele mai mari poluatoare de pe planetă și nu cred că ar trebui să oferim o derogare pentru acestea. Mulțumesc! Mulțumim! Începem intervențiile spontane cu doamna Weiss și apoi cu Miriam Dali și cu alți colegi care vor dori să intervină. Doamna Weiss. Mulțumesc! Mulțumesc Iute Paulus pentru raport. Și ideea referitor la fond este una foarte binevenită și stimulentele uh, și modalitățile în care banii din fond pot să revină industriei pentru cercetare și inovare. Asta e o idee grozavă, un instrument foarte bun care ar putea să fie aplicat și în alte industrii, de fapt. De asemenea, e foarte important să subliniem în raport necesitatea de a se lua în considerare uh, încărcătura transportată. Este un termen tehnic, dar uh, e foarte important pentru această comisie să, să rămânem la acest uh, concept în procesul de negociere. Am două întrebări, mai degrabă de tactică politică. Una se referă la sistemul ETS. Cu toții așteptăm cu multă nerăbdare uh, ca sistemul uh, ONU să ducă la o decarbonizare a sistemului de uh, transport naval. Cu toții avem această ambiție pe care o împărtășim dar mă îngrijorează erorile tactice pe care le-am putea face dacă acum, în următoarele zile din an, facem presiuni și nu permitem comisiei să aibă succes uh, ajungându-se la un acord uh, cu Organizația Maritimă Internațională. Pentru că dacă nu uh, ne însoțim nerăbdarea cu o abordare tactică potrivită, atunci mă tem că uh, nu vom ajunge la un rezultat bun și nu vom reuși să avem o reglementare a sectorului de transport naval la nivel global. Deci mă, mă tem să nu facem niște erori tactice și apoi să nu avem rezultatul pe care, la care se așteaptă toți cetățenii noștri. O altă întrebare tactică Uh, se referă la amendamentul 27 și am înțeles argumentarea uh, ta, Iuta, dar reducerea emisiilor cu 40% până în 2030, așa cum au fost deja adoptate la OMI, se bazează pe cifre din 2008. Dacă spunem 2018, cred că vom transmite mesajul greșit uh, tuturor operatorilor din uh, industrie, așa cum am văzut la audierea publică, la audierea publică, companii precum Merck, Merck deja uh, aplică uh, tehnologii de decarbonizare a transportului naval și arată concurenților faptul că se poate face acest lucru fără pierdere din competitivitate. Deci dacă punem acolo 2018, îi vom pedepsi pe cei care au luat uh, inițiativa primii în această industrie. E o altă uh, chestiune de abordare tactică la care trebuie să ne gândim. Oare vrem să îi pedepsim pe toți cei, pe toți inovatorii din industrie, pe toți cei care și-au au luat inițiativa? Pentru că atunci vor spune, bine, atunci eu nu mai, nu mai am inițiativa, aștept să vină măsurile și banii ca să fac ceea ce eu știu că de fapt pot să fac și fără bani. Mulțumesc, Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor. Vreau să revin la un punct care a fost menționat pentru că deja vorbim de emisiile din sectorul de transport naval deja de foarte mult timp, dar, de exemplu, pentru strategia pe 2030, aici se vorbea despre integrarea progresivă a sectorului naval în sistemul ETS, e bine, lucrurile au progresat foarte încet. Așteptăm măsuri la nivel internațional, dar, din păcate, această așteptare nu ne-a adus progrese. Și suntem în această situație în care așteptăm ca OMI să facă o mișcare, dar ei nu fac nicio mișcare și, în același timp, trebuie să ne asigurăm că toate industriile contribuie la decarbonizare și sectorul maritim trebuie, de asemenea, să își joace rolul. Și acum că avem acest mecanism MRV, dar totuși propunerea comisiei este departe de stabilirea unor obiective obligatorii de reducere a emisiilor sau unor măsuri de atenuare pentru sectorul maritim. Și credem că avem nevoie de un amestec de măsuri pe termen lung și pe termen scurt. De exemplu, Parlamentul European a cerut extinderea sistemului ETS la sectorul maritim și am avut și angajamentul noii comisii care dorește să meargă în această direcție și extinderea uh, sistemul ETS la transportul maritim poate să se bazeze pe domeniul de aplicare actual al regulamentului MRV. Eu cred în măsuri puternice, dar acestea ar trebui să țină cont de competitivitatea internațională a navelor care uh, circulă sub pavilion european și să evite o dublă reglementare. Să vorbim despre porturi și nu pot să, să subliniez suficient nevoia că nevoia de a investi în porturi mai curate, pentru că acolo trăiesc oameni și trebuie să ne asigurăm că ce, uh, sănătatea lor este protejată. De aceea susțin poziția doamnei raportor. Limitele de emisii ar trebui să fie uh, aliniate la obiectivele pentru 2030 și la obiectivul neutralității climatice. Și în această direcție trebuie să promovăm dezvoltarea unor porturi cu emisii zero și în cele din urmă pentru ca întregul sector uh, naval să fie cu emisii zero, înțelegând ceea ce spune doamna raportor, și anume că va fi nevoie să aplicăm măsuri care să nu îi împovăreze pe operatorii din domeniu uh, prea mult. Sigur că e nevoie în același timp să se facă, să se cerceteze și să vină cu inovări în materie de tehnologie, de uh, utilizare de combustibil, de reîncărcare și tehnologia din porturi. Mulțumesc! Și eu vreau să mă pun pe listă. E privilegiul meu ca președinte. La amendamentul 33 am o întrebare. Cum vedeți funcționarea mecanismului pentru a evita relocalizarea uh, activităților în niște porturi din afara Uniunii Europene, cum ar fi în Turcia, de exemplu. Sigur că nimeni nu-și dorește acest lucru și se poate evita, dar trebuie să ne asigurăm că vom avea un sistem funcțional. Care se propune dumneavoastră concretă în acest sens? Haideți să, dau cuvântul comisiei și apoi să vă dau cuvântul sau dacă aveți întrebări. Uh, mm, ok, dau cuvântul doamnei uh, reprezentante a comisiei, Laurence Graf. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Mulțumesc pentru proiectul de raport. Ne bucurăm să începem acest proces și colaborarea cu dumneavoastră pe această propunere. Uh, și sper că vom ajunge la un acord uh, bun într-un viitor cât mai apropiat acum că și Consiliul este pregătit să se miște. După cum știți, Comisia a făcut uh, această propunere anul trecut, de fapt, acum aproape un an, și a luat în considerare uh, ceea ce se convenise la OMI cu privire la colectarea datelor, în conformitate cu revizuirea legislației noastre. Și esența propunerii comisiei era aceea de a ajusta regulamentul existent printr-o serie de amendamente de natură tehnică pentru a permite o eficientizare a punerii în aplicare a regulamentului împreună cu sistemul OMI scăzând astfel sau minimizând povara administrativă și în același timp fără a submina în vreun fel obiectivele regulamentului. Așa cum ați spus și dumneavoastră, este vorba de colectarea unor date solide cu privire la emisia de dioxid de carbon per navă, uh, într-un mod transparent, un obiectiv cheie al, al regulamentului, și crearea de stimulente pentru reducerea de emisii de dioxid de carbon. Am avut uh, o primă raportare în 2018, primele date colectate anul trecut și un raport analitic care este în curs în momentul de față la comisie și care sperăm că, uh, pe care sperăm că vi vol, vi, vo, o să putem să vi-l prezentăm în curând. Ideea era, de asemenea, de a ne pregăti pentru următorii pași de politică pe care îi identificasem deja în 2013 în strategia Comisiei. Dar acum, după cum știm cu toții, de anul trecut avem o nouă comisie, avem un nou uh, imbold politic, un nou avânt politic, uh, odată cu Pactul Ecologic European, și acordurile cu privire la uh, acțiuni sporite în domeniul climei în toate sectoarele economice, în acord cu obiectivele de la Paris. Cred că sectorul transportului maritim a fost uh, luat la o parte în ce privește eforturile de atenuare a emisiilor. Până acum, cred că situația trebuie schimbată cu atât mai mult, având în vedere că există, putem vorbi de un potențial considerabil al sectorului de a reduce emisiile, lucruri care trebuie menționat de asemenea. Și, într-adevăr, ETS, ca măsură, a fost deja propus de comisie. A început uh, efortul în acest sens ca parte a unui uh, pachet mai amplu de măsuri integrat în uh, Pactul Ecologic European, la oaltă cu o altă măsuri mai ample care vizează transportul. Se vorbea de asemenea de pachetul de măsuri din 2013. Vom construi pe baza acestuia Nu aș spune însă că e de ajuns în ceea ce privește propunerile referitoare la ETS. Cred că trebuie reevaluat uh, și poate fi considerat ca o bază, însă am putea ținti 35%, putem uh, analiza transportul, uh, de, transportul maritim și în alte sectoare, depinde de ce tip de ETS am avea deschis sau nu, ar putea să existe un impact și asupra altor sectoare și o corelație cu Brexit. Cred că în ce ne privește trebuie să realizăm un nou studiu mult mai amănunțit de impact. Câteva comentarii referitoare, referitor la cele menționate în uh, raport. În ce privește domeniul de aplicare, dacă ar trebui să ne limităm la dioxid de carbon sau să includem și emisiile de gaze cu efect de seră în ansamblu. Inițial, Comisia hotărâse să se limiteze, să se uh, oprească la, co la dioxid de carbon pentru că reprezintă 95% din emisiile produse de sectorul transporturilor maritime, Aceeași logică se aplică și navelor, pentru că la ora actuală, având în vedere pragul actual, ar intra 90% din emisii. În ceea ce privește încărcătura navelor, am luat notă de poziția dumneavoastră și am luat notă de asemenea de faptul că este poziția Consiliului. Vom uh, avea așadar uh, ce să analizăm în ceea ce privește standardele operaționale, operaționale de emisii de dioxid de carbon se discută la ora actuală intens, mai ales în acest an la Organizația Maritimă Internațională. La întâlnirea din martie și din toamnă, cu siguranță, se va aborda acest subiect. ceea ce privește finanțarea, cred că suntem cu toții de acord că e necesar, necesar un efort financiar suplimentar pentru a uh, sprijini eforturile de decarbonizare ale sectorului și dacă avem un sistem de comercializare a certificatelor de emisie, acesta poate contribui, fie că e vorba de investiții în infrastructură, reamenajare și nu numai. Ar putea să fie un punct important și m-aș opri deocamdată aici. Mulțumesc! Mulțumesc, Iuta! Mulțumesc, le mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră cu care am purtat uh, schimburi rodnice de opinie înainte de redactarea acestui raport. Vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră de astăzi și vă mulțumesc celorlalți pentru întrebări. Am să încerc să mă încadrez în cele trei minute alocate, dar e complicat pentru că am destul de multe de abordat. Înainte de toate, Peter Lize, vorbeați uh, și spuneați că măsurile ar trebui să fie neutre din punct de vedere al pavilionului, al țării. Da, bineînțeles, așa stau lucrurile cu actualul MRV fiecare navă care se oprește într-un port uh, din spațiul economic european uh, se încadrează în acest regulament, indiferent de armator, pavilion, țara de origine. Nu contează orice navă care se oprește într-un port european se încadrează în, această, în acest regulament. Ar trebui să vorbim uh, de procentul alocat uh, navelor de acest fond. Cred că putem ajunge la un acord. Nu cred că ar trebui să deschidem fondul pentru companiile internaționale. Cred că dacă mergi undeva în vacanță și ești obligat să plătești taxe pe alimente, nu vei percepe niciodată un venit uh, de acolo. Dar cred că te referai la experiența ta din aviație. Iute Guteland, da, putem discuta cu mare plăcere de subiectul portului cu emisii zero. Mi s-a recomandat să nu aportez acest subiect, dar mi-ar plăcea să discut despre asta pentru că aș dori să fac ceva în ce privește sănătatea celor care lucrează în porturi. Catherine Chavot e un subiect important. Emisiile um, de sulf și de nitrat, spre deosebire însă de emisiile de dioxid de carbon, sunt mult mai greu de măsurat. Cu dioxidul de carbon e foarte simplu, combustibilul care se transportă și se arde um, va genera dioxid de carbon. În ceea ce privește um, SOX și NOX e mult mai complicat pentru că depinde de felul în care se folosește motorul. Dar poate că există o cale pentru a include și aceste substanțe poluante. Domnule Vondra, dacă am avea mai mult timp la dispoziție, dacă am avea tot timpul din lume, de fapt aș fi de acord cu dumneavoastră și aș spune, da, haideți să mai așteptăm câțiva ani, dar din păcate lucrurile nu stau așa. În ceea ce privește În ceea ce privește inițiativa referitoare la plante, da, am o experiență asemănătoare din cele văzute în ceea ce privește schemele sau planurile, îmi cer scuze, existente, nu întotdeauna se respectă. De multe ori, un medic e obligat să renunțe la planul prestabilit pentru a salva viața pacientului și cred că asta trebuie să facem și de această dată. Mick Wallace, cred că trebuie să vedem dacă extindem domeniul de aplicare, câte emisii ar intra aici, pentru că am constatat că 90% din emisii se încadrează în domeniul de aplicare al actualului regulament, așa că dacă avea o perspectivă de ansamblu referitor la o perspectivă defalcată pe sector, pe tip de nave, ce emisii generează fiecare tip de nave, am putea discuta. Domnul Wallace, la uh, capitolul militar în ceea ce privește un studiu internațional, armata americană din 2001 a generat 1,3 miliarde de tone metrice de, de, to- de tone de emisii de dioxid de carbon. Da, dar nu așa trebuie să procedezi, spune domnul președinte. Dar și nu toate trec prin porturi europene și asta ar trebui să fie luat în calcul. Pernil, spuneai că ar trebui să ne gândim dacă e prudent să facem presiune asupra organizații maritime internaționale. Ori mi s-a spus că OMI niciodată nu s-a urnit decât uh, dacă s-au exercitat presiunea asupra ei, așa că s-ar putea să avem păreri divergente aici, dar ar trebui să-i arătăm OMI că nu mai poate să tragă de timp și pot participa la sistemul ETS, nu e nicio problemă, cred că ar putea funcționa. A doua întrebare, schimbarea valorii de referință, dacă asta nu ar, iar pedepsi cumva pe uh, cei care au luat primii inițiativa. Noi, de fapt, vorbim de o cale de mijloc, pentru că uh, cei care deja au răspuns la aceste cerințe sunt cu mult înaintea celorlalți, deci trebuie să facă mai puțin pentru a ajunge la obiectiv pentru 2030. Dacă sunt sub 25% față de pragul mediu de astăzi, mai au nevoie de doar 25% pentru a ajunge la obiectivul uh, pentru 2030. Deci nu sunt penalizați în niciun fel. Miriam Dalit, mulțumesc pentru sprijin. Mă bucur să văd că ți-a plăcut raportul meu. Pascal, în ceea ce privește relocalizarea emisiilor de carbon, cred că în raport se vede foarte clar că timpul pe care îl pierdem uh, prin ocoliri, costurile suplimentare de carburant și nu numai, sunt uh, considerabile, cel puțin dacă luăm în calcul uh, actualul ETS și am avea nevoie de un preț de câteva sute de euro pe certificat. Nu aș impune un preț atât de mare pentru certificatele de emisii, oricum nu cred că poate fi luat în calcul pentru următorii 5 ani, aș spune eu. În ceea ce privește comisia, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul la nivel tehnic și mă bucur să văd că a început deja activitatea referitoare la ETS. Spuneați că ar trebui să ne gândim dacă vrem un ETS închis sau deschis având în vedere că costurile de a nu uh, se conforma la cele prevăzute de ETS sunt mult mai uh, sunt diferite decât cele pentru industrie. I-am lăsat uh, posibilitatea deschisă în propunere pentru că, după părerea mea, comisia ar trebui să analizeze ce avantaje și dezavantaje prezintă fiecare măsură. Vă stau la dispoziție pentru discuții viitoare și cu siguranță vom găsi amendamente asupra cărora să ne punem de acord sau nu. Urmează termenul limită pentru amendamente, data de 3 martie, după care vom vota la comisie în mai și în plen în luna iunie. Bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și am să îi predau uh, ștafeta lui Cezar Luena. Îmi cer scuze? Intervenție din sală fără microfon. 9, 8, 7, 6. Am un expert în aviație. Eu sunt expert în aviație. Uh, 30% din avioanele care circulă pe glob sunt mai puțin uh, eficiente decât avioanele din Europa și din Statele Unite. Le luați în calcul când vine vorba de reducerea emisiilor de dioxid de carbon? Atât aveam de zis. Mulțumesc! Continuăm cu el 16. Interca Trecem la punctul 16, schimb de opinii cu Comisia în ceea ce privește țigările electronice și tutunul încălzit. Are cuvântul în numele DigiSante, domnul Andrei Ris, pentru 10 minute. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc pentru această invitație în această dezbatere importantă, așa că dați-mi voie să încep cu scurta prezentare referitoare la situația actuală a, țigărilor electronice și a totonului încălzit. Sper ca prezentarea să se încarce. Bine, După cum țineți bine minte, directiva privind produsele de tutun a intrat în vigoare în 2014 pe deplin, creând cadrul pentru tutun și produsele asociate, precum țigările electronice. Este principalul actul, act legislativ de control al produselor pe bază de tutun. Obiectivul este ca tutunul și produsele asociate să devină mai puțin atrăgătoare pentru tineri. Directiva este primul act legislativ de ansamblu care reglementează țigările electronice. Este uh, una din primele inițiative la nivel global în acest sens. Rezultatele dorite sunt următoarele. Reducerea consumului de tutun, consolidarea pieței interne și asigurarea unui nivel sporit de protecție a sănătății, mai ales a tinerilor. So why we decided to regulate electronic? De ce s-a hotărât um, reglementarea țigărilor electronice? La momentul în care s-a redactat uh, directiva era o nevoie puternică de a reglementa țigările. De pildă, 40 de state membre uh, comunicaseră că țigările electronice erau considerate ca fiind produse medicale, având în vedere funcția lor. Altele erau reglementate în uh, legislația privind tutunul, iar nouă altele nu aveau nicio legislație în domeniu. De asemenea, s-a înregistrat o creștere considerabilă a sectorului de piață și existau, de asemenea, îngrijorări uh, medicale de pildă, informații, derutate informații insuficiente în ceea ce privește efectele pe termen lung, probleme legate de calitate, doar câteva din cele identificate care ne-au uh, obligat să lansăm această inițiativă. Incidența folosirii, ele- țigările electronice sunt destul de des întâlnite, E vorba de un studiu din 2017, un studiu Eurobarometru la care mă refer. Proporția în rândul tinerilor e una foarte mare, 25%, în rândul acelora cu vârste între 15 și 24 de ani, care au încercat să folosească țigările electronice. încercăm, s-a încercat uh, în acest fel să se încurajeze reducerea consumului de țigări, dar constatăm că tot mai mulți uh, elevi de liceu folosesc acum țigări electronice. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunt îngrijorați de siguranța uh, țigărilor electronice. Cu câteva luni în urmă am, am asistat la o serie de incidente în Statele Unite Uh, legate de folosirea țigărilor electronice, lucru care a dus la uh, luarea unor măsuri stricte de către um, Agenția um, pentru um, aprobarea alimentelor și Centrul pentru Prevenirea și Control Bolilor din Statele Unite. <clears throat> Urmărim de aproape evoluția situației și ne putem mândri că directiva privind uh, Produsele pe bază de tutun oferă un cadru foarte strict, de pildă vitamina E, acetatul de vitamina E care uh, a fost implicat în uh, incidentul din Statele Unite face obiectul acestei directive. Avem restricții de asemenea în ceea ce privește concentrația de nicotină este limitată la 20 de miligrame pe mililitru. Se introduce de asemenea uh, obligația unui preaviz. Producătorii și importatorii au obligația de a informa autoritățile relevante cu șase luni înainte de introducerea pe piață. Directiva nu armonizează toate aspectele asociate cu țigările electronice. Multe dintre acestea au ieșit la iveală în, în ultimul an. De pildă, folosirea extractului de cannabis CBD nu este armonizată la nivelul statelor membre. În plus, în ceea ce privește siguranța produselor, având în vedere uh, Ehm, popularitatea crescută în rândul tinerilor, ea generează un motiv de îngrijorare. Acest lucru se datorează, se crede, gamei ample de arome disponibile. Directiva le cere statelor membre să meargă dincolo de dispoziții și dispozițiile propuse și să introducă interziții referitoare la uh, tutunul aromatizat. Un stat membru a făcut deja acest lucru. La nivelul statelor membre, se încurajează organizarea unor uh, campanii naționale. Deja anumite state membre au reacționat în urma incidentelor din Statele Unite. Câteva cuvinte referitoare la produsele de tutun încălzit în cadrul uh, directivei. E vorba de frunze de tutun, uh, Printre altele, directiva introduce proceduri uh, specifice pentru așa numitele produse noi de tutun, fie că acestea, acestea fac obiectul unei um, notificări prealabile sau autorizații de către autoritatea competentă. După cum știți, există o um, interdicție care va intra în vigoare după data de 19 mai pentru mentol. Pentru că produsele de uh, tutun încălzit nu fac obiectul unei excepții din directiva. Ce introduc, ce aduc aceste produse noi de tutun? Comisia monitorizează aceste produse îndeaproape și strânge informații științifice. Recent, am constatat pătrunderea pe piața unor dispozitive care pot afecta profilul produselor comercializate pe piață cu tutun încălzit. Sunt produse comercializate în multe state membre. Adesea aceste produse nu fac obiectul unor regulamente naționale și nefumători, inclusiv copiii, sunt expuși la emisiile secundare. În uh, cadrul Uniunii Europene, mesajele derutante au fost promovate referitor la aceste produse care sunt prezentate ca alternative mai bune, reprezentând o provocare pentru uh, legiuitori. Anul trecut, în cadrul uh, întâlnirii COP8 a Convenției Cadru pentru Controlul Tutunului, decizia statul, decizia Uniunii Europene cerea evaluarea acestor produse care va fi comunicat în câteva luni la COP9, care se va organiza în acest an în țările de jos. Trebuie să se adopte să se armonizeze formularea tuturor orientărilor FCTC pentru a asigură în acest fel aplicarea uniformă a dispozițiilor Convenției Cadru pentru Controlul Tutunului. Vă rog uh, să uh, parcurgeți următoarele diapozitive referitor la activitatea noastră pentru a înțelege aceste fenomene. După cum vă amintiți, uh, prin directivă Comisia trebuie să raporteze Consiliului și Parlamentului până în luna mai 2021. Este vorba despre raportul de punere în aplicare a directivei. Acum suntem în faza de pregătire a acestui raport. Vedeți uh, câteva chestiuni pe care trebuie să le evaluăm, uh, inclusiv uh, țigaretele electronice și flaconele de reumplere dar și uh, alte produse de țigări electronice mm, în urma evoluțiilor de pe piață. Colectăm date din diferite surse de informații prin intermediul grupurilor de experți din statele membre, uh, lucrăm împreună în acțiuni comune, facem și anul acesta un studiu Eurobarometru în plus, uh, cerem avize științifice cu privire la produsele mm, electronice, Uh, care să ne ajute să evaluăm țigările electronice și produsele din tutun încălzit. Și în fine, avem și avizul științific uh, al SCARE, care este un uh, comitet științific pentru riscurile de sănătate, mediu și riscurile emergente. Acest aviz s-a concentrat pe efectele țigărilor electronice, cu accent pe efectele asupra sănătății, asupra renunțării și asupra inițierii. Acest document va fi pus la dispoziție pentru consultarea publicului în câteva săptămâni, iar avizul va fi finalizat în luna septembrie-octombrie a acestui an și ne va ajuta să obținem informații suplimentare pe care le vom integra în raportul pe care îl vom prezenta Parlamentului și Consiliului. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Riz. Tiene ahora la... Mulțumesc foarte mult, domnule Riz. Are cuvântul doamna McGuinness. Thank you very much, Chair. Um, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Comisiei pentru această prezentare foarte utilă a situației actuale. Eu am tot pus întrebări despre acest subiect și știm cu toții ce se întâmplă în Statele Unite. De aceea este bine că directiva Uniunii Europene a abordat problema țigărilor electronice, deși nu în totalitate. O statistică interesantă care a reșit din prezentare se referă la numărul de tineri care vapează și poate că ar fi interesant de știut, poate aveți această informație. Poate că ei n-au fumat țigări înainte, ci au început direct să folosească țigări electronice, asta din cauza anturajului. Ar fi interesant de știut dacă așa a fost. E clar că ce s-a întâmplat în Statele Unite este extrem de îngrijorător. Știu că unele aspecte ale directivei țin de competența statelor membre și trebuie să analizăm această chestiune pentru că avem nevoie de o mai bună armonizare. Ați uh, vorbit despre CBD, despre arome și așa mai departe. Deci trebuie să, aport, să adoptăm o poziție acum pe baza informațiilor de aici sau există și alte mm, aspecte și alte dovezi legate legate de mm, VAPAT uh, care ne vor, fa- ne vor determina să facem uh, schimbări în acest raport care va ieși anul viitor. E fascinant uh, cum a apărut acest vaping aproape peste noapte. Practic, este o formă de diversificare a industriei tutunului. Avem informații în acest sens. Um, de altfel, săptămâna trecută um, un, o maternitate din Irlanda a publicat un raport care a arătat că mărimea copiilor de la ă, femeile care au vapat era aceeași ca și de la femeile care nu au fumat. Asta nu înseamnă că promovăm vapatul, din potrivă ci doar ne arată că se fac niște cercetări în statele membre legate de acest proces și vroiam să întreb dacă există astfel de demersuri de cercetare comune pe care le aveți în vedere la nivelul Comisiei Europene. Mă bucur că avem această discuție și această prezentare pentru că trebuie să monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă pe teren, pentru că niciunul dintre noi uh, nu ar fi putut uh, previziona că 25% dintre tineri vapează. Chiar nu mă gândeam că statistica este atât de mare și chiar trebuie să știm care, care care este impactul asupra tuturor segmentelor din uh, societate. Apoi uh, trebuie să vedem care este impactul uh, aditivilor sau al aromelor. E păcat că trebuie să așteptăm munca de teren pentru activitatea de evaluare a riscurilor vapatului, dar avem nevoie de aceste informații și cât mai curând posibil. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lise. <clears throat> Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc uh, comisiei, dar vreau totuși uh, să rog ceva uh, pe domnul Ri sau pe cine se poate de la comisie să-mi explice ce s-a întâmplat în Statele Unite. Pentru că sunt milioane de oameni în Europa care își pun această întrebare și nu putem să le răspundem că o să facem o consultare în primăvară. Uh, Direcția Generală Sante trebuie să știe astăzi ce s-a întâmplat acolo, ce a mers uh, prost, de ce atât de mulți oameni au uh, suferit în urma consumului de țigarete electronice și să ne asigurăm că acest lucru nu se va putea întâmpla în Europa. Pentru că, totuși, deja au trecut câteva luni de când s-au întâmplat lucrurile, cel puțin trei luni de când a venit întrebarea de la secretariatul Consiliului că vrem să discutăm, trebuie să primim un răspuns. Și aș dori să ascult acest răspuns. Uh, să primesc acest răspuns din partea Comisiei. Poate sunt alte persoane uh, din partea Comisiei care ar putea să ne explice. Pentru că e o chestiune hotărătoare, pentru că astăzi la prânz am discutat în grupul de lucru pentru sănătate despre riscurile uh, Uh, de cancer care ar putea fi evitate. Și s-a spus că dacă am putea să evităm ca 50%, am putea să, să prevenim 50% din uh, cazurile de cancer, ar fi prin uh, evitarea fumatului, pentru că fumatul cauzează 50% din cancer. Deci dacă vrem să combatem cancerul și avem posibilitatea de exemplu, de a le da uh, fumătorilor înrăiți posibilitatea de a folosi țigarete electronice, atunci sigur că trebuie să îi încurajăm să facă această schimbare. Pe de altă parte, trebuie să spunem foarte clar că trebuie să facem tot pentru ca uh, copiii și tinerii nici măcar să nu înceapă, să nu înceapă nici să fumeze, nici să folosească țigarete electronice. Și încă o dată, domnule președinte, avem uh, timp uh, Uh, suficient. Astăzi vom încheia, uh, cred că foarte bine, chiar înainte de ora 18.30 și de aceea îmi permit să spun ceva. 50% din cazurile de cancer sunt cauzate de către fumat, de defumat și dacă s-ar putea Uh, reduce foarte mult uh, acest risc prin utilizarea de țigarete electronice, atunci trebuie să analizăm această situație și să știm foarte clar acest lucru. Dar nu vrem să îi îndreptăm spre oameni, pe oameni spre un produs care pune alte probleme de sănătate. De aceea vrem să știm ce s-a întâmplat în Statele Unite și dacă situația este sub control sau dacă nu cumva trebuie să luăm măsuri urgente. Muchas gracias, señor Lise. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Lise. Într-adevăr, timpul nu pune nicio problemă astăzi, deci nu avem probleme de timp, iată de ce restul uh, colegilor uh, pot uh, interveni cât doresc și am să dau eu exemplu, pentru că voi la cuvântul în numele și de. În ultimele luni am asistat la o criză provocată de folosirea țigărilor electronice cu zeci de morți, câți unul în Belgia, și zeci de persoane afectate. Din 2011 până 2017, incidența consumului de țigări electronice a trecut de la 1% la 20%. În Spania, un raport al Ministerului de Sănătate a arătat că recent jumătate dintre adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani au consumat țigări electronice. Cu doi ani înainte, doar unul din fiecare cinci adolescenți folosise această țigară electronică. Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția în repetate rânduri um, privind impactul asupra sănătății pe care aceste produse, pe care le califică nocive, fără niciun deală, le pot avea. Se pare că e evident că legislația europeană nu e adaptată la această realitate pe care o reflectă datele. La întâlnirea de pe 28 noiembrie a subgrupului privind țigările electronice, creat de grupul experților în politică referitoare la tutun au ajuns la concluzia că lichidele care conțin cannabidiol sau CBD pot crea impresia că un produs ar avea beneficii pentru sănătate. De asemenea, o, o serie de state membre au uh, arătat că există un vid legal în ceea ce privește aceste uh, Uh, produse lichide care conțin nicotină și CBD, nu ne fiind aceste produse acoperite de niciun text legislativ. Directiva din 2011 referitoare la produsele de tutun, Comisia însă spunea că această directivă nu mai este adecvată pentru a controla produsele respective și că trebuie adaptată pentru a ține cont de toate aspectele legate de tutun, sănătate, impozitare, mediul înconjurător și mai ales uh, noua inițiativă europeană de combatere a cancerului. E clar, e nevoie de o nouă reglementare, atât în ceea ce privește produsele pe bază de tutun, cât și acele noi produse fără nicotină. Pentru a încheia, aș dori să știu dacă Comisia prevede modificarea legislației existente, ținând cont de propriile deficiențe pe care însăși Comisia le-a identificat și, în plus, mi-aș dori să știu dacă se prevede o serie de măsuri uh, de reglementare în ce privește CBD și dacă, de asemenea, se va aborda vidul legal identificat de statele membre pentru acele lichide fără nicotină. Are cuvântul doamna Trilet Lunoir. Uh, Mulțumesc. Eu cuvântul în numele colegei mele, Frederic Ries, care a fost raportor din umbră pe marginea directivei privind produsele din tutun. Și ea m-a rugat să adresez întrebări comisiei. Aș vrea să fac o mică observație legată de efectul toxic posibil al oricărui produs. În ceea ce privește cancerul, data la care poți bănui un uh, posibil efect toxic este la aproximativ 10 ani după utilizarea produsului. Poate că acesta este motivul pentru că acum nu avem nicio informație și poate că nu ar trebui să comercializăm un produs după 10 ani de experimentare. Dar asta e situația. Aș dori acum să adresez întrebările numele lui Frederic poate să confirme Comisia că nu există cazuri uh, similare de îmbolnăviri pulmonare în Uniunea Europeană ca cele din Statele Unite, cu excepția cazului din Belgia, de, pe care îl cunosc foarte bine, în ceea ce privește riscul țigărilor electronice pentru nefumătorii care încep să le folosească. Comisia este pregătită să întreprindă noi inițiative în următoarele câteva luni pentru a preveni um, utilizarea tutunului în rândul uh, persoanelor tot mai tinere. Comisia poate să confirme uh, studiile care arată că în Europa țigările cu arome au contribuit la declinul fumatului de țigări clasice în rândul adulților. Și apoi, Comisia poate să ne confirme că abordarea europeană echilibrată va rămâne în vigoare uh, și anume să considere instrumentele sau dispozitivele de vapat uh, ca o mm, soluție de a opri fumatul clasic. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Trielunoar. Doamna Benoa de la IDE. Nicio problemă că nu mi-ați pronunțat numele corect. Domnule președinte, dragi colegi, consumul de tutun a scăzut cu 6% între 2006 um, uh, și 2017, potrivit Eurobarometrului. Un studiu din Addiction arată că țigara electronică este un mijloc eficient pentru a renunța treptat la țigara clasică. În Franța, țigara electronică este interzisă din aprilie 2017 în unele spații publice, precum instituțiile școlare și nu putem decât să consolidăm această această adoptare de poziție care merge în sensul potrivit. În ceea ce privește lichidul uh, care face obiectul combustiei, uh, trebuie să știe Comisia că în Uniunea Europeană circulă foarte multe lichide neconforme. Adesea acestea sunt sursă de otrăvire și intoxicare. Vreau să vă reamintesc și existența uh, unui drog numit Budabu, care se consumă prin uh, țigara electronică. Este un cannabidoid de sinteză uh, consumat în rândul tinerilor și care a, creat, a generat deja mai multe decese. Ce vrea să facă Comisia cu privire la produsele care intră ilegal în spațiul Schengen și care va fi acțiunea dumneavoastră împotriva traficului cu acest uh, drog budabu? Mulțumesc. Și acum, doamna Zi de la Versi. Merci. Be- Mulțumesc. Așa cum a spus și Comisia Adineauri, mi se pare că este important să facem distincția între țigară electronică și tutun încălzit, pentru că sunt două produse distincte. În cazul tutunului încălzit, spre deosebire de țigara electronică, acestea conțin tutun, propriu zis, și uh, uh, ar trebui uh, să vedem dacă se aplică aceeași legislație uh, fiscală ca și în cazul tutunului derulat și al țigărilor clasice. Să vedem, de exemplu, ce s-a întâmplat în Lituania. Se vorbește foarte mult despre revizuirea directivei privind tutunul, dar foarte puțin despre revizuirea legislației privind fiscalitatea sau impozitarea tutunului și totuși aceasta este esențială și vreau să știu care sunt intențiile Comisiei în următoarele luni în acest domeniu. Pe noi ne interesează un lucru și anume legătura între țigara electronică și sănătate. Și îmi amintesc de o dezbatere din 2014 privind directiva referitoare la tutun eu am alertat asupra faptului că este anormal ca țigara electronică să fie privită așa, ca un element banal. Am zis, atenție, se știu foarte puține lucruri despre aditivii chimici folosiți uh, și, sau că sunt reziduri legate de procesul de combustie sau că există niște efecte combinate. Iar uh, în prezent m-am întâlnit cu profesioniștii din uh, sector viitor care își uh, recunosc uh, neputința și care recunosc că nu cunosc foarte multe informații despre aceste produse. Deci, în uh, revizuirea directivei trebuie să fim mai draconici, pentru că până acum produsele au fost autorizate într-un mod mult prea laxist. Comisia a spus că așteaptă un aviz științific. Dar câți bolnavi trebuie să mai așteptăm? Dacă ne uităm la cifrele din Statele Unite, sunt 2409 bolnavi și 52 de morți uh, și un mort în Belgia. Ce înseamnă asta? De ce s-a făcut directiva privind tutunul? Pentru a scădea consumul de tutun în rândul tinerilor. Păi și atunci ce am făcut? Am autorizat aromele cele mai atractive posibile pentru a-i atrage pe tineri să vapeze. Deci, s-au interzis uh, aromele în produsele din tutun, în timp ce în țigările electronice sunt autorizate extrem de multe arome. Și ați spus și dumneavoastră cine vapează în prezent. Uh, eu aștept uh, studiile legate de utilizarea țigării electronice, dar în ceea ce privește tinerii, practic uh, ne dăm cu stângul în dreptul. Și în beneficiu cui? În beneficiul producătorilor de tutun. Deci trebuie să fiți mai draconici. Uitați-vă la Statele Unite. Acum se interzice utilizarea aromelor. Deci și voi la comisie trebuie să interziceți utilizarea aromelor dacă vrem ca tinerii să nu mai vapeze ați încredințat această misiune statelor membre. Mă uit la Franța. Franța este al doilea utilizator de țigări electronice după SUA. Ei bine, ă, există două molecule problematice în lichide. Mă rog, din țigara electronică, diacetil și pentanediol 2,3. Franța a interzis diacetilul pentru că a constatat că generează probleme pulmonare Franța are norocul că are agenții cu experți, dar celelalte țări ce fac? Deci vedeți că se încurajează utilizarea acestor substanțe și nu știm uh, să dăm mijloacele pentru utilizarea acestor substanțe. Și întreb Comisia, ce măsuri mai draconice veți uh, lua fără să așteptați revizuirea directivei privind tutunul. Deci interzicerea aromelor în țigările electronice dacă vrem ca tinerii să nu mai fumeze, apoi să facem studii privind aditivii și să uh, folosim aceste rezerve, dar acestea să fie sigilate, pentru că în Statele Unite uh, tinerii își fac propriile amestecuri în țigările electronice. În Franța n-ai voie să faci amestecuri și în plus trebuie să controlați și internetul că pe internet circulă multe. Deci, oricum ar fi, există un sentiment de urgență. Mulțumesc, doamna Rivazi. Nu există limită de timp, dar uh, totuși ar fi bine să nu vă lungiți la nesfârșit, pentru că vrem să aflăm și ce are de spus comisia. Din partea ECR, vă, domnul Fiochi, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Eu sunt inginer și eu aș vrea date mai concrete. Am citit 24 de studii academice privind vapatul, care este o altă formă de fumat. Și pot spune că acolo e totuși și, de fapt, nimic. Înainte să facem altceva, vrem un studiu științific temeinic care să ne arate ce e chestia asta? Un instrument uh, care să ne ajute la reducerea fumatului sau un pericol pentru tineri care încep să vapeze și care se îmbolnăvesc? Deci eu aș vrea ca Comisia să demareze un studiu științific real pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultima persoană care ia cuvântul este doamna Șaldemos de la SCT. Mulțumesc! Nu am traducere în, din daneză, așa că am să vorbesc în engleză. Îmi dau seama că e, poate fi dificil uh, pentru comisie să ia o decizie referitoare la acțiunile în domeniu din cauza lipsei uh, de date științifice solide privind consecințele. Trebuie să vă spun însă că Societatea Europeană a Cancerului recomandă o abordare mai fermă la adresa țigărilor electronice și a tutunului încălzit. Asta nu impresionează cu nimic Comisia și nu încurajează să ia măsuri mai stricte? Am înțeles că ați lăsat la latitudinea statelor membre să ia măsuri, dar n-ar fi mai bine să pentru sănătate și pentru piața internă să aveți o abordare mai puternică la, ne- la nivel european, chiar și în baza principiului precauției și să începeți să interziceți țigările electronice? Și mai, târ- mai târziu, dacă vom avea cunoștințe mai uh, bune, putem să redeschidem din nou piața pentru aceste produse dacă nu există un impact. Deci, întrebarea mea, nu vă impresionează că Societatea Europeană a Cancerului recomandă o abordare mai vehementă la adresa acestor produse? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șaldemose. Și acum, din partea Comisiei, îi dau din nou cuvântul domnului Ris. Mulțumesc, mă voi strădui să răspund la întrebările parlamentarilor. Am să încep cu întrebarea doamnei Guteland. Dacă ne uităm la statistici, ei bine, ne bazăm pe barometrul din 2017. S-a pus întrebarea legată de utilizarea țigărilor electronice de către tineri. Și acum reflectăm la întrebările finale pentru Eurobarometrul 2020. Deci e prima dată când facem acest lucru. Este prima dată când utilizați numai țigări electronice sau ați experimentat și țigări uh, clasice sau ați consumat uh, ambele produse? Deci încercăm să clarificăm cu cercetătorii cum să formulăm această întrebare. Știți că prima propunere a Comisiei um, pentru această directivă era mai uh, strictă și propunea mai multe măsuri la nivel european. Am parcurs întregul proces și am ajuns la soluția pe care o avem acum. E cumva un amestec de armonizare la nivel european și măsuri luate de statele membre. Cred că situația de criză din uh, Statele Unite au determinat statele membre să ia o poziție mai fermă decât înainte. Această discuție despre interzicerea aromelor este în curs într-o țară și probabil că și în câteva luni se va extinde și la alte țări. Există activități uh, legate de mm, mesajele adresate părinților, uh, școlilor și cadrelor didactice legate de ce sunt aceste produse, aceste țigări electronice și care sunt efectele asupra tinerilor și copiilor. Apoi uh, sunt aspecte care țin de ambalarea produselor, impozitarea acestora. Deci este un proces în curs. Referitor la cercetare, încercăm Iar și comitetul științific încearcă să strângă cât mai multe dovezi din sursele disponibile, de la cercetătorii din Uniunea Europeană, din studiile naționale, din cooperările noastre cu FDA, din SUA, cu autoritățile din Japonia și așa mai departe. Încercăm să colectăm uh, dovezi și date. Este o problemă la nivel mondial, nu doar în Europa. În același timp, uh, secretariatul uh, FCTC de la nivelul OMS uh, derulează un exercițiu similar. Și să sperăm că în viitorul apropiat sper că vom avea dovezi echilibrate, ce funcționează și ce nu funcționează. am pus o întrebare Comitetului Științific în legătură cu renunțarea. E mai bine să renunți la fumat și să treci la țigări electronice, deci trebuie să documentăm această chestiune. Există niște articole în jurnale științifice, dar răspunsul nu este unul definitiv și va trebui să-l investigăm în viitor. În uh, deciziile sale, Comisia implementează ce s-a agreat cu Parlamentul și cu Consiliul. Avem un cadru uh, și noi facem ce avem de făcut. Evaluăm situația din Statele Unite și asta ca să-i răspund lui Peter Lize. Potrivit uh, studiului din Statele Unite, la început nu era foarte clar, clară situația. Era greu să ca, ca clinicienii să se pună de acord, să vadă care este legătura între cazurile de îmbolnăvire și produsele respective sau alte cauze. Și concluzia a fost că cel mai probabil îmbolnăvirile pulmonare au rezultat uh, dintr-o combinație um, din lichidele respective, o combinație între lichidul cu conținut de acetat vitamina E și cannabis. Și, bineînțeles, și recipientele erau diferite. Noi în Europa reglementăm uh, foarte strict uh, recipientele care nu trebuie să fie de mari dimensiuni și trebuie să fie sigilate. Statele Unite lucrează în continuare pentru a înțelege mai bine situația, iar noi, în Europa, am declanșat un sistem de alertare Avem sistemul RAPEX, care prin definiție controlează bunurile de consum și nu exista nicio notificare în RAPEX. Mai folosim și sistemul uh, pentru controlul amenințărilor de sănătate. Nici acolo nu a existat o notificare. Cazul uh, belgian a fost importat, între ghilimele, din Statele Unite. Este vorba despre un pacient uh, care, din câte înțeleg eu, folosea acele produse în Statele Unite. Avem câteva cazuri suspecte Uh, suspectate, dar nu au fost confirmate în evaluările clinice. Așadar, nu avem o situație similară ca în Statele Unite. Există și multe alte motive, dar n-am uh, cercetat cu adevărat. Care sunt uh, lacunele în statele membre? Statele membre fac implementarea, fiecare face cum consideră, dar uh, au posibilitatea de a face schimb de opinii între experți și au posibilitatea de a adopta acte legislative nu doar cu privire la țigările electronice, dar și cu privire la tutunul încălzit uh, sau plasarea tutunului sau uh, publicitatea pentru produsele din tutun pentru a crea un mediu fără fum. Deci există un schimb de cunoștințe la nivelul continentului, pentru că trebuie să învățăm unii de la ceilalți și să îmbunătățim situația. În același timp însă încercăm și noi să cercetăm, să vedem uh, cum arată consumul de tutun și piața în general. Aș dori să vă dau și o cifră. În baza de date Uh, instituită prin această directivă, avem 253.000 de notificări de produse. Nu mă refer doar la țigarete electronice, ci la diverse tipuri de dispozitive produse de diverse companii care pot fi folosite în combinație cu aceste produse. Deci e o piață uriașă cu foarte multe, foarte mare varietate. Așadar, Și apoi, cum uh, ajung pe piața unică aceste produse? Fiecare companie care plasează, introduce un astfel de dispozitiv pe piață, trebuie să notifice autoritățile cu șase luni în uh, avans, deci nu pot, fi, nu pot să vândă produsele uh, fără această autorizare, statele membre au dreptul să evalueze uh, ce anume conține produsul sau uh, să adreseze întrebări suplimentare, mai ales dacă e vorba de produse uh, Uh, noi pot să ceară dovezi uh, din partea companiei, date, uh, studii pe care compania le-a întreprins, ce anume se știe despre acest tip de produs sau de tutun. Doamnei Rivazi, vreau să-i spun că tutunul încălzit este un produs de tutun, nu este o țigaretă electronică. E important să facem distinția aceasta. Pentru că e vorba și de clasificarea în vederea impozitării. Din, din motive de impozitare s-a decis includerea în grupul țigaretelor electronice. Tocmai de aceea am uh, pus această întrebare și la FCTC și la COP pentru a înțelege ce este acest produs uh, pentru că vrem și noi să primim uh, un uh, răspuns și sperăm să primim până în vară de la secretariatul uh, FCTC pentru a înțelege mai bine acest produs și pentru a armoniza cunoștințele și informațiile globale cu privire la tutunul încălzit. În ceea ce privește restricțiile, dacă putem să interzicem anumite produse. Da, sunt țări care au decis să interzică țigaretele electronice, de exemplu India. Da, se poate face acest lucru, dar uh, e un proces diferit. Și nu cred că în acest moment mm, nu avem în legislație acest uh, instrument. Trebuie să ne bazăm pe proporționalitate și pe alte considerente. Apoi, dacă putem sprijini statele membre să facă, să progreseze mai rapid. Știți, uh, rolul comisiei este să fie gardianul legislației, să acționeze în situații de urgență, dar și de a aduce informații statelor membre, de a partaja informații între statele membre și asta facem. Noi vedem că statele membre sunt mult mai interesate acum să acționeze și probabil că situația din Statele Unite a fost un factor care a declanșat lucrurile, dar uh, deciziile finale cu privire la acțiuni trebuie să se bazeze pe informații pe care sperăm să le avem în următoarele două luni. Uh, după cum am spus, uh, sperăm că vom putea să transmitem raportul de punere în aplicare a directivei către dumneavoastră până în primăvara viitoare și sperăm că vom avea în acest raport suficiente informații pentru a uh, putea discuta pașii următori. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ri, și le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul referitor la acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 17, um, la punctele 17 și 18 care se vor dezbate împreună. E vorba de două rapoarte speciale ale Curții de Conturi 1 referitor la conturile economice de mediu și uh, Um, al doilea referitor la comunicarea emisiilor de gaze cu efect de seră um, și emisiile înregistrate în Uniunea Europeană. În primul rând, pentru 10 minute și pentru, prezentarea, pentru a prezenta raportul Curții de Conturi, are cuvântul domnul Joao Figueiredo pentru a prezenta primul raport. Thank you, Mr. Chairman. Um, first of all, I would like to thank Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei uh, pentru Mediu pentru invitația adresată Curții de Conturi Europene de a prezenta acest raport de audit referitor la conturile economice de mediu și uh, pentru prezentarea raportului cu privire la gazele cu efect de seră, care va fi prezentat apoi. În ceea ce privește acest raport special, prima întrebare pe care doresc să o adresez Prima întrebare, la care vreau să dau și un răspuns, este de ce am realizat acest audit? Ei bine, răspunsul este este următorul. Conturile de mediu europene sunt o sursă importantă de informații pentru politicile de mediu, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă și cel de-al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului, așa cum știți foarte bine în calitate de eurodeputați. Informații actualizate și fiabile sunt esențiale pentru a monitoriza progresele către dezvoltarea durabilă. Și conturile de mediu reprezintă un cadru statistic care descriu relația între mediu și economie. În cele din urmă, calitatea și relevanța conturilor de mediu uh, sunt cruciale pentru a maximiza impactul acestora. Și din nou, pentru a răspunde la această întrebare, de ce am realizat acest audit? Trebuie să uh, conștientizăm faptul că sunt mai multe straturi implicate în acest cadru. Uh, sunt uh, mai multe roluri și responsabilități ale părților interesate la nivelul statelor membre și la nivelul uh, Uniunii Europene și fiecare dintre uh, acestea au uh, uh sarcini uh, diferite de îndeplinit în acest cadru statistic. O altă întrebare este ce anume am întrebat și cum anume am obținut răspunsuri în acest uh, proces de audit. Principala noastră întrebare a fost dacă Comisia a înființat, a gestionat și a utilizat conturile uh, economice de mediu bine. Și pentru a primi un răspuns la această întrebare, am evaluat modul în care Comisia a gestionat dezvoltarea acestor conturi și dacă ele îndeplinesc nevoile uh, decidenților europeni. De la începutul acestui audit uh, ne-am gândit uh, la această prezentare și la, o să vă prezint ceea ce am constatat în cadrul procesului de audit. Prima constatare. Am observat acest cadru strategic pentru uh, conturile de mediu și faptul că acesta încă nu este 100% cuprinzător. Comisia nu a realizat un set uh, complet de nevoi de date cu privire la conturile de mediu. Nu există niciun document prin care să se stabilească uh, nevoile pe termen mediu sau lung, nevoile de date pentru uh, decizii politice și pentru monitorizare. Am observat de asemenea că nevoile legate de conturile de mediu nu sunt exprimate clar și nici indicatorii necesari pentru uh, elaborarea de politici și pentru monitorizare. Am observat de asemenea că strategia nu a fost însoțită de un plan de acțiune cuprinzător. Există o strategie cu privire la conturile de mediu, dar nu există un plan de acțiune uh, temeinic prin care să se pună în aplicare aceste obiective. De asemenea, am observat că strategiile succesive repetau aceleași obiective strategice vreme de mai, mult, de mai mulți ani, chiar peste 10 ani de zile. Ce am mai uh, constatat? Care au fost deficiențele pe care le-am constatat în punerea în aplicare a conturilor de mediu? Comisia a pus în aplicare modulele statistice fără a face o analiză de plină costuri-beneficii. De asemenea, am observat că a durat aproximativ 10 ani uh, punerea în aplicare a modulului. Comisia nu a utilizat modulele privind conturile de mediu în toate politicile relevante. Și anume am observat, mai concret, că modulele nu au fost utilizate în potențialul lor de plin pentru monitorizarea politicilor cheie, cum ar fi obiectivele de dezvoltare durabilă și cel de-al șaptelea program de acțiune în domeniul mediului. Și anumite module au fost publicate separat, astfel încât s-a fragmentat uh, perspectiva. Uh, utilizatorii cheie uh, nu au putut folosi, deci, uh, o imagine integrată a tuturor modulelor. Și în cele din urmă am observat că Eurostat se confruntă cu provocări în colectarea datelor uh, oportune și de bună calitate. Am observat dificultăți referitoare la colectarea datelor la timp. Anumite date au fost publicate mai repede decât se cerea, și nu s-au utilizat toate posibilitățile de furnizare la timp a datelor și faptul că nu exista un calendar de uh, eliberare, a, de publicare a datelor, uh, a, i-a împiedicat pe utilizatori să știe din timp când anume, când anume vor fi disponibile datele care îi interesau. Apoi, probleme în ceea ce privește calitatea datelor datele din statele membre nu erau însoțite de informații suficiente pentru ca Eurostat să poată evalua calitatea acestora și Eurostat uh, a rezolvat probleme individuale, punctuale, dar uh, orientările au fost elaborate doar uh, cu privire la calitatea datelor, au fost elaborate într-o perioadă foarte îndelungată de timp, ceea ce ar fi putut afecta calitatea datelor. Care ar fi îmbunătățirile pe care ar trebui să le Uh, facă Comisia. În primul rând, ar trebui să se îmbunătățească acest cadru strategic pentru datele privind conturile de mediu. De asemenea, ar trebui să se îmbunătățească relevanța modulelor um, privind conturile de mediu pentru elaborarea de politici și aceste date ar trebui colectate la timp. Și cu bucurie pot să vă anunț că serviciile Comisiei au acceptat recomandările noastre. De asemenea, trebuie să vă spun că avem informații conform cărora deja au început să le pună în aplicare, ceea ce e bine de știut. Trebuie să subliniez faptul că Curtea de Conturi uh, a colaborat foarte bine și cu Direcția Generală Envi și cu Eurostat și astfel am putut să ne realizăm uh, munca și acest proces de audit uh, foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. La palabra direct. Are acum cuvântul directorul general pentru a prezenta cel de-al doilea raport. De asemenea, 10 minute. Um, uh, yes, thank you very much for the invitation here. Given, given the responsibilities of... Uh... Mulțumesc, mulțumesc. Uh, ne suntem foarte interesați în Camera numărul 1 de activitatea dumneavoastră în Comisia ENVI. Ne interesează și agricultura și utilizarea durabilă a resurselor naturale, schimb, chestiuni de schimbări climatice și de sănătate. Sunt multe elemente care uh, ne trezesc interesul și urmărim cu mare atenție dezbatele dumneavoastră. Astăzi vreau să vă vorbesc despre raportul pe care l-am publicat în noiembrie anul trecut Aici vă reamintesc pe scurt progresele pe partea stângă. Partea stângă este cea importantă. Aici se prezintă progresele care au fost făcute până în momentul de față. Vreau să vă reamintesc, atunci când vorbim despre gaze cu efect de seră, dioxidul de carbon sigur că reprezintă partea principală, dar și emisiile de metan joacă un rol important. Cred că este relevant pentru mai multe lucruri pe care le spunem în acest raport. Și aici aveți o diagramă a progreselor realizate până în momentul de față, care sunt semnificative. Considerăm că suntem în grafic pentru reducerea de 20% a emisiilor și totuși provocările viitoare sunt uh, extraordinare și vor uh, necesita eforturi mult uh, sporite. Acest raport este un raport de asigurare din multe puncte de vedere, asigurarea calității. Am analizat uh, cum sunt produse aceste statistici și uh, am, vrut să ne asigurăm că ele sunt fiabile. Sigur că ne-am bazat pe munca din Comisia Europeană și uh, munca de asistență a uh, Agenției Europene de Mediu de la Copenhaga și ne-am bazat pe date colectate din șase state membre, Germania, Cehia, Italia, Franța, Polonia și România și am luat uh, notă de munca foarte bună realizată la secretariatul UNFCCC și o să încep cu veștile bune. Am observat că uh, Uh, există o verificare și o raportare a datelor privind emisiile, o raportare uh, adecvată în uh, conformitate cu protocolul de la Kyoto și orientările IPCC. De exemplu, se oferă chiar informații suplimentare cu privire la impactul non-dioxid de carbon al aviației. Am observat că se îmbunătățește calitatea datelor în timp, în perioada pe care am examinat-o. S-au făcut uh, Uh, corectări ale datelor uh, foarte bune și am observat că statele membre apreciază uh, îndrumarea pe care le oferă Comisia și Agenția Europeană de Mediu. Și să trecem la zonele unde e nevoie de progrese suplimentare. LULUCF este Uh, un domeniu unde lucrurile sunt mai puțin pozitive. Nu e parte din obiectiv uh, până în 2020, dar pentru 2030 LULUCEF este inclus în obiective și de aceea ne-am fi dorit ca acest domeniu să fie deja tratat în același mod ca și celelalte componente. Am avut uh, o bază de referință foarte bună pentru măsurarea progreselor vedem, din păcate, un uh, nivel destul de mare de incertitudine, nu este cel mai ridicat, dar totuși există un grad de incertitudine în ceea ce privește datele uh, din acest domeniu și acest lucru este important pentru viitor, pentru că termenele, uh, obiectivele pe termen lung depind de sequestrarea carbonului în domeniul utilizării terenurilor. Uh, este o bună ocazie aici de progrese suplimentare prin noi tehnologii, de exemplu utilizarea monitorizării prin satelit și, uh, și noi am raportat uh, de în ultima vreme cu privire la aceste progrese. Apoi, informații mai bune despre emisiile viitoare de gaze cu efect de seră. Uh, E bine că avem obiective europene în toate sectoarele și toate, care acoperă toate gazele, cu excepția domeniului LULUCEF în, uh, și al uh, transportului internațional pe care ați discutat astăzi după amiază. Există foi de parcurs în multe sectoare cheie, dar am observat că nu există nicio foi de parcurs pentru agricultură sau pentru LULUCEF și este aici, un, aici este un domeniu foarte important unde trebuie făcute îmbunătățiri. În ceea ce privește cadrul de raportare, statele membre și Comisia și organismele de raportare ar trebui să elaboreze niște estimări ale impactului uh, politicilor care au fost adoptate. Uh, Comisia realizează niște estimări ex ante pentru o mare parte dintre politicile și măsurile de atenuare climatică. De asemenea, calculează indicator ex post pentru uh, aproximativ două cincimi din toate politicile și măsurile. Dar am observat că nu Uh, realizează estimări uh, ale unor politici cheie europene, cum ar fi sistemul de comercializare a emisiilor și sectorul agricol, politica agricolă comună. Deci, recomandările noastre, în mod logic, decurg din aceste observații. Uh, considerăm că ar trebui să se consolideze verificările în sectorul LULUCEF. Dorim să se ia în considerare uh, sectorul uh, transportului internațional. Considerăm că este foarte important uh, ca planurile strategice pentru agricultură și LULUCF să contribuie la atingerea obiectivelor de reducere pentru 2050 și credem că ar trebui să analizeze Comisia impactul politicilor europene și al măsurilor Uh, luate. Există anumite suprapuneri între măsuri și politici. Sigur că Comisia nu va putea să raporteze separat, dar totuși măsurile cheie sau politicile cheie ar trebui să se găsească în uh, acest proces de raportare. Așadar, pe scurt, avem vești bune și anume ne ridicăm la înălțimea standardelor internaționale, raportarea e din ce în ce mai bună, dar avem provocări pe viitor pentru că pentru a putea să atingem obiectivele ambițioase pe care le avem în față la nivelul Uniunii Europene și al planetei, va fi nevoie de schimbări în modalitățile în care măsurăm și în acțiunile noastre și e foarte important să știm uh, impactul de carbonului pe viitor al politicilor și măsurilor europene. Vă mulțumesc. Asta ar fi prezentarea mea. Mulțumim foarte mult. Dau acum cuvântul uh, colegilor pentru întrebări. Doamna Spugă, că a cuvântul pentru o de. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Spurec. După cum ați spus, pe bună dreptate, schimbările climatice și gazele cu emisii de efect de seară sunt una din principale probleme uh, al timpurilor noastre. Comisia a venit cu o serie de foi de parcurs pentru sectoarele care sunt răspunsătoare de principalele emisii. Nu există însă un plan asemănător pentru sectorul agricol. De ce? Conform uh, Organizației Europene pentru Agricultură și Alimente, agricultura industrială este răspunzătoare de 14% din emisiile de gaze cu efect de seră antropogene, am putea spune, o proporție asemănătoare cu cea a sectorului transporturilor. Comisia ar trebui să țină cont de acest lucru acum că țintește la o strategie ambițioasă, inclusiv strategia de la fermă la consumator. După cum s-a scos în evidență în raport, PC, eh, politica agricolă comună nu include angajamente obligatorii în acest sens. Iată de ce aș dori să vă întreb dacă și cum Curtea Europeană de Conturi va monitoriza pe viitor acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna O'Sullivan, pentru verzi. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Întrebarea mea se referă la oceane, la sănătatea oceanelor. Oceane sănătoase, reziliente, sunt vitale pentru a face față acestei provocări climatice. Deja Oceanele au uh, absorbit 93% din uh, emisiile de carbon generate de oameni și captează aproape 30% din emisiile de carbon în fiecare an. Credeți că potențialul uh, așa numitelor ecosisteme albastre, precum uh, zonele umede, alge și alte plante marine, sunt luate în calcul în cerințele de raportare prevăzute? Cred că dacă am avea o imagine clară referitoare la acest potențial, guvernele naționale ar putea înțelege mai bine cât de important este să ne protejăm oceanele când vine vorba de biodiversitate și criza ecologică. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna O'Sullivan! Doamna Novak pentru PP. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru această prezentare de ansamblu. Este foarte important să ne putem baza pe date statistice fiabile. Putem face măsurători corecte doar dacă identificăm corect problemele și încercăm să găsim soluții adecvate. Mă bucur că ați venit cu recomandări corespunzătoare pentru comisie. Dar aș vrea să știu dacă comisia a răspuns la aceste recomandări și dacă le-a pus în aplicare. Aș dori să primesc date cât se poate de fiabile. Cetățenii noștri acordă mai degrabă încredere cercetărilor la nivel internațional decât cele la nivel național. Iată de ce credibilitatea studiilor e foarte importantă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Novak. Are acum cuvântul domnul Figueiredo, dacă dorește, și apoi domnul Wall, în funcție de cum doriți. Mulțumesc, domnule președinte spune domnul Figueiredo. Le mulțumesc deputaților pentru întrebările lor. Eu aș propune ca Peter Welsh să răspundă la întrebările referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră și întrebările privind oceanele și biodiversitatea, pentru că vom uh, mai primi vești pe parcurs, dacă vă putem oferi câteva elemente inițiale. Aș vrea să răspund la întrebările referitoare la statisticile fiabile. Și cum se pregătește Comisia pentru a face față noilor provocări și cum va aborda recomandările făcute. După cum spuneam în prima mea intervenție, Comisia a acceptat toate recomandările pe care le-am făcut ne-au oferit de asemenea informații referitoare la punerea în aplicare. Pot să vă spun că există un nivel important de decizie în acest domeniu. E vorba de DIMESA, o întâlnire cu directorii instituți, Telor de statistică de la nivel național, la întâlnirea organizată în acest an, deja au analizat recomandările în curs și au început să facă modificări când vine vorba de punerea în aplicare a acestor recomandări. Aceste recomandări au fost acceptate de Eurostat și de DGMV, dar nu numai sunt, au fost comunicate directorilor la nivel național și deja acestea au fost puse în aplicare. În ceea ce privește întrebările referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră, dacă îmi permiteți, domnule președinte, am să îl rog pe colegul meu, Peter Wells să răspundă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că prima întrebare la care aș dori să răspund e, că e cea referitoare la ce vom face pe viitor când vine vorba de monitorizarea impactului uh, pe care agricultura îl are asupra mediului înconjurător. Nu vreau să fac promisiuni referitor la ce vom face pe viitor, dar uh, am convingerea că vom publica ceva referitor la impactul asupra biodiversității în următoarele câteva luni. Am uh, ridicat multe întrebări referitor la emisiile din agricultură. Am analizat PAC din această perspectivă. Am primit solicitări atât din partea Parlamentului cât și din partea Consiliului de a analiza ce se întâmplă în uh, acest transfer în angajamentele pentru agricultură eu cred că trebuie să insistăm la acest capitol și vom veni cu recomandări în următoarele șase luni. Cu siguranță vom da curs acestor propuneri. În ce privește oceanele, e îngrijorător și înspăimântător, spun eu, um, volumul de emisii pe care le absorb oceanele și pe mine mă îngrijorează enorm impactul asupra oceanelor. Cred că trebuie să ne gândim și la impactul uh, asupra regiunilor costiere. Am ținut cont parțial de acest aspect. Cred că în urmă câteva luni am venit cu un raport referitor la impactul inundațiilor și aici am abordat și zonele de coastă. Uh, Putem intra mai în amănuntă dacă vreți, am să țin cont de această idee. În ceea ce privește reacția comisiei la recomandările noastre și dacă lucrurile se îmbunătățesc, cred că luat eh, la oaltă aceste răspunsuri reprezintă această reacție din partea comisiei reprezintă un răspuns eh, foarte bun. Comisia a acceptat propunerile noastre. Nu întotdeauna comisia dorește să accepte recomandările noastre, însă de această dată a acceptat propunerea noastră și am încredere că propunerea noastră va duce la o raportare de înaltă calitate pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, le vă mulțumesc amândurora. Am încheiat cu acest punct. Trecem la punctul 19, ultimul punct de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu comisia referitor la plumbul din muniție în numele Comisiei are directorul uh, pentru consum, consumator, mediu, pentru tehnologiile, pentru consumator, mediu și sănătate, domnul Petinelli. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați invitat Comisia la acest schimb de opinii și că ne oferiți posibilitatea de a prezenta activitatea noastră în curs referitoare la plumbul în muniție. Avem doar două diapozitive pentru că e o problemă destul de tehnică, așa că vă mulțumesc. Înainte de a intra în amănunt referitor la progresul actual privind regulamentul REACH, aș dori să vă ofer câteva detalii tehnice care va permite va facilita o înțelegere, o mai bună înțelegere a subiectului. Da, deci puteți vedea diapozitivul pe ecran. Definiție, despre ce vorbim? Vorbim despre un glonț E vorba de o muniție care se folosește în uh, armele de vânătoare. Se folosește în principal la vânătoare și puteți vedea pe diapozitiv în partea stângă acest cartuș în stânga. Pe de altă parte, în partea dreaptă pe diapozitiv aveți uh, o pușcă care folosește gloanțe. Sunt proiectile individuale. Puteți să-l vedeți în partea dreaptă a diapozitivului. Muniția este termenul general care acoperă ambele tipuri. De ce trebuie să limităm conținutul de plumb din mediu? După cum știți, plumbul este o substanță deosebit de toxică pentru oameni și pentru viața în general. Estimăm că între 18 și 20.000 de tone de plumb sunt uh, eliberate an de an în mediul înconjurător din, uh, în urma activităților de vânătoare cu muniție care conține plumb. Din acestea, 4 până la 5 mii de tone în zonele umede doar. Saturnismul se estimează că duce la moartea a un milion de uh, vietăți în zonele umede și conform altor evaluări, aproape un milion de păsări în afara zonelor umede. Uniunea Europeană și 23 din statele sale membre sunt părți la acordul privind conservarea păsărilor de apă migratorii africane și euroasiatice. Acestea au hotărât să elimine treptat uh, plumbul din muniția folosită la vânătoare în zonele umede cât se poate de repede. Multe state membre au deja legislație în acest domeniu, reglementează folosirea de muniție cu plumb în zonele umede, dar în într-un mod uh, coerent între ele. Păsările de apă migratorii traversează mai multe state membre și pot ingera muniție cu plumb în acele țări unde protecția e mai redusă sau chiar lipsește. Iată de ce e nevoie de, pentru abord, de o abordare armonizată în Uniunea Europeană. Plumbul nu e o problemă doar care um, vizează doar sănătatea păsărilor și oamenii pot fi expuși uh, consumând carne animalelor care au fost vânate cu această muniție sau indirect uh, la plumbul conținutului în mediul înconjurător. Iată de ce se impun restricții în ceea ce privește muniția cu plumb, în uh, conformitate cu regulamentul REACH. În primul rând, în ceea ce privește folosirea muniției cu plumb în zonele umede. Visează așadar doar muniția cu plumb, acele cartuși care apar în partea stângă a diapozitivului și doar în zonele umede sau în spațiul înconjurător activitatea a progresat considerabil în ceea ce privește aceste restricții. O a doua categorie de restricții vizează trei aspecte diferite. În primul rând, comercializarea muniției cu plumb uh, destinată altor zone, nu doar zonelor umede. Alte tipuri de muniție care conțin uh, plumb, muniția pe care o puteți vedea așadar în partea dreaptă a diapozitivului. Și în al treilea rând, uh, scârlige de pescuit cu plumb, care prezintă un risc asemănător. Vedeți în josul diapozitivului diferite articole care, odată ajunse în mediu, în apă, prezintă un risc asemănător. Referitor la această ultimă categorie, deocamdată activitatea e doar într-o etapă incipientă. Uh, Comisia Europeană i-a cerut Agenției Europene pentru Substanțe Chimice să pregătească un dosar. Mă refer acum la procedură. Putem trece la următorul diapozitiv, vă rog. care e procedura. Comisia îi cere Agenției Europene pentru Substanțe Chimice ECA să pregătească un studiu, un dosar. ECA trebuie să prezinte acest dosar la 12 luni după solicitare prima, primul rând din acest tabel. După care trece la o evaluare științifică. Se creează un comitet de evaluare a riscului uh, alcătuit din experți independenți desemnați de statele membre. După care se emite un aviz de risc și se face o um, analiză de risc socioeconomic au 14 luni, la, între 12 și 14 luni la dispoziție pentru acest, uh, această evaluare științifică. Dosarul inițial pregătit de ECA face apoi obiectul unei consultări publice. Aici um, se prezintă comentarii din partea opiniei publice, se face de asemenea o consultare publică înainte de finalizarea vizului științific. După toate aceste etape, avizele finale sunt prezentate comisiei. Dacă uh, se constată că există un risc uh, la adresa mediului sau sănătății umane, atunci Comisia pregătește o propunere de restricție. Iată, e vorba de cel de-al cincilea rând din acest tabel. Unde ne aflăm acum cu aceste două propuneri? Uh, în cazul primei propuneri de restricție, în ceea ce privește folosirea cartușelor cu plumb în zonele umede și cel, spațiul înconjurător, propunerea e foarte avansată. De- deci, Comisia deja a pregătit propunerea privind restricțiile și discută cu statele membre în acest sens. Ne aflăm așadar în cel de-al patrulea rând din tabelul nostru. Parlamentul European a fost informat referitor la evaluarea, la evoluția, am cer scuze, acestei situații de către Comisie. La ora actuală, discuțiile sunt în curs la nivelul statelor membre și deocamdată nu am ajuns la un acord pentru a putea, putea trece la un vot la Comisia RICH. Principalele subiecte de discuție sunt aceleași ca cele pe care Uniunea Europeană le-a abordat în uh, întrebări parlamentare, definirea zonelor umede, definirea zonelor tampon din jurul uh, zonelor umede și timpul necesar pentru a face tranziția în spre regulile noi. Ne aflăm așadar în cel de-al cincilea rând din tabelul uh, prezentat pe diapozitiv. Le cerem statelor membre la Comisia RICH să voteze asupra unei propuneri finale în următoarele luni. Procedura aplicabilă e procedura de reglementare cu control. Asta înseamnă că dacă votul ajunge la un rezultat favorabil, Consiliul și Parlamentul vor avea trei luni la dispoziție pentru a verifica măsurile. În cazul în care dumneavoastră sau Consiliul vă opuneți, atunci Comisia nu poate adopta această măsură. Lucru care s-a întâmplat săptămâna trecută când Parlamentul s-a opus la o propunere pentru uh, rezidurile de plumb în PVC propunere referitoare la prima restricție, cea de-a doua restricție, referitoare la muniția cu plumb, uh, fie că e vorba de cartușe sau gloanțe, referitor la uh, zonele altele decât zonele umede, în plus uh, materialul de pescuit, precum cărlige. Um, comisia i-a cerut în 2018 Agenției pentru Substanțe Chimice să pregătească un dosar. După prezentarea acestui dosar, s-a ajuns la concluzia că există uh, suficient dovezi pentru a lua măsuri uh, suplimentare de protecție când vine vorba de folosirea muniției cu plumb. Odată ce ECA și-a prezentat dosarul, lucru așteptat pentru luna octombrie acestui an, comitetele științifice ale ECA vor începe și ele procedura de elaborare a unui aviz uh, cu participarea actorilor implicați într-un proces de consultare. Cel mai devreme, la sfârșitul anului 2021 sau la începutul anului 2023 se va face o consultare de follow-up. Pentru această două restricție ne aflăm așadar abia în primul rând din tabel. Aceasta a fost o prezentare generală a situației actuale a acestei proceduri și mă opresc aici și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Muchas gracias, señor Petinelli. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Petinelli. Înainte de toate, pentru PPA are cuvântul domnul Liză. Vielen Dank, Herr Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director, din partea comisiei. Cred că ceea ce privește prima măsură este clară situația. Avem o convenție internațională Uh, deja 24 de state membre au pus-o în aplicare. E clar că și Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare cu strictețe această convenție. Și e clar că există uh, un impact foarte clar asupra mediului. Vă sunt recunoscător pentru faptul că vă luați timp în ceea ce privește celelalte măsuri, pentru că aici trebuie să cântărim bine lucrurile. Trebuie să vedem care sunt consecințele asupra mediului sau asupra sănătății oamenilor și dacă ele nu sunt, uh, nu sunt dovedite, pentru că situația este controlată, să zicem, în uh, Uh, la tirul sportiv uh, se desfășoară într-un mediu bine controlat, închis, atunci nu sunt probleme. Trebuie să vedem unde există pericole pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu și acestea trebuie să le abordăm, dar o interdicție completă a utilizării plumbului în orice fel de muniție, indiferent unde este folosită, ar fi, din punctul meu de vedere, exagerată. De aceea, vreau să rog Comisia să uh, facă o propunere echilibrată și să se concentreze asupra domeniilor unde se consideră că putem să obținem uh, ceva bun pentru mediu și pentru sănătate. Mulțumesc, domnule Lise, domnule McGuinness. Mulțumesc. Sper că am un pic de timp la dispoziție pentru că sunt foarte multe întrebări pe care Asociația Vânătorilor din Irlanda m-a rugat să le adresez comisiei. Le mulțumim colegilor de la comisie pentru prezentare și pentru că au colaborat cu biroul meu pe acest subiect. Ați identificat trei aspecte legate de definiția zonelor umede, mărimea zonelor tampon și timpul de tranziție, perioada de tranziție și ați avut dificultăți în a obține sprijin suficient în uh, comisie. Aș vrea mai multe informații despre aceste lucruri, pentru că definiția zonelor umede este cu siguranță o chestiune care îi preocupă pe mulți dintre vânătorii din Irlanda, pentru că definiția include și uh, turbăriile uh, uscate. Uh, și vreau mai multe informații. Apoi există și îngrijorări ale Asociației Vânătorilor din Irlanda în legătură cu interdicția propusă a gloanțelor din plumb. Ei sugerează ca aceasta să nu țină cont de preocuparea pentru um, uh, sănătatea păsărilor și animalelor, pentru că dacă se trece la gloanțe de oțel, atunci există implicații pentru sănătatea păsărilor și animalelor, apoi și siguranța oamenilor, pentru că va trebui să se schimbe cumva uh, butoiul uh, uh, armei și nu sunt expertă, dar pentru ei este o mare problemă. Și pe de altă parte, această propunere nu este proporțională. Nu sunt expertă și aș vrea mai multe informații. Mi se pare că această propunere nu întrunește o aprobare Uh, unitară și probabil că îngrijorările Asociației Vânătorilor sunt uh, întemeiate. Există de asemenea o întrebare legată de cât este de mare riscul pentru mediu și pentru sănătatea umană și aș vrea câteva informații despre acest uh, subiect. Vă pot spune, dragi colegi, că este un subiect care a stârnit foarte multe îngrijorări în rândul vânătorilor, care în mod normal nu contactează cabinetul meu uh, sau al altor colegi din statele membre, pentru că ei își văd de treaba lor. Dar de această dată cre- ei consideră că este o măsură complet uh, nepotrivită și exagerată. Și eu încerc să echilibrez îngrijorările lor cu um, problemele de sănătate și de mediu care există. Și vreau să înțeleg un lucru, dacă această propunere, așa cum a fost sugerată, este proporțională. Și poate că în răspunsul său Comisia va aborda unele dintre aceste chestiuni și în special faptul că m-am gândit că ar fi trebuit să treacă deja prin comisie până acum, dar cred că există un blocaj și nu doar vânătorii din statul meu sunt îngrijorați, ci și mulți alții. Mulțumesc foarte mult, domnul Ceahim de la SD. Mulțumesc, este un subiect uh, foarte important pentru noi. Așa cum spune OMS, uh, nu există niciun nivel sigur pentru plumb. Este o substanță periculoasă pentru mediu și pentru om. Și sper că această propunere a Comisiei nu va fi diluată de lobby-ul uh, vânătorilor. Zonele umede sunt importante pentru habitatele păsărilor și animalelor și um, plumbul din uh, muniția de vânătoare uh, intoxică uh, păsările acvatice. Efectele sunt importante la nivel toxicologic și pot include chiar și moartea. Există și risc de otrăvire secundară în urma consumului de animale vânate cu astfel de muniție plus că și apele sunt contaminate mm, cu, cu plumb. Cantitatea de plumb uh, eliberată în zonele umede din Uniunea Europeană ca urmare a acțiunilor de vânătoare este între uh, 1700 de tone pe mm, an. Uh, și uh, de aceea cred că este important uh, ca Comisia să vină cu un plan uh, intens de a interzice plumbul nu doar în zonele umede, ci și în zonele terestre. Și am o ultimă întrebare. Mă întreb cine blochează măsurile în Comitetul de Experți, pentru că, aparent, activitatea de reglementare nu progresează. Mulțumesc, domnule președinte. Gracias, señor Chahim. Por el mismo grupo, la señora... Mulțumesc, doamna Dali, pentru același grup. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vorbesc uh, câteva minute pentru a-mi evidenția îngrijorările. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și îmi dau seama că există riscuri uh, pentru mediu și pentru sănătatea umană uh, din cauza muniției cu plumb în zonele umede. Sunt de acord cu argumentația Comisiei, dar vreau să reamintesc Comisiei Europene propria opinie din alineatul 29, unde subliniați necesitatea ca măsura să fie nu doar eficientă, ci și simplă și echitabilă. Și am să vă explic de ce. Eu vin din Malta, care este o țară, o insulă foarte mică în Mediterana, înconjurată evident de mare avem uh, activități de mm, vânat, de agrement, ca în orice alte țări și există și colecționari de arme de foc îngrijorați. Inițial nu puteam să le înțeleg îngrijorările, pentru că în ceea ce mă privește pe mine, zonele umede unde nu este permis vânatul trebuie să rămână protejate. Dar mi-am dat seama că principala problemă ține de definiția zonelor umede pe care se bazează Comisia, pentru că în proiectul de regulament al Comisiei spuneți clar că vă bazați pe definiția zonelor umede în, din Convenția Ramsar din 1971. Această convenție definește zonele umede ca incluzând, printre altele, uh, zonele de ape statice sau curgătoare, apă dulce sau sărată, inclusiv uh, zone de ape marine, a căror adâncime la reflux nu depășește 6 metri. Deci sunt incluse și apele de coastă din jurul insulelor și această definiție va avea un impact uh, amplu asupra insulelor mici, inclusiv o insulă mică precum Malta. Din păcate, regulamentul dumneavoastră nu ține cont de specificul diferitelor state membre. În Malta nu este permis vânatul uh, în uh, zonele umede și nici în zonele cu ape marine cu mai puțin de 6 metri adâncime. Și totuși, uh, Comisia propune acest regulament. Asta înseamnă că zona tampon va ar fi în cea mai mare parte a zonelor de coastă, fără să țină cont de mărimea insulei sau mediul construit. Și aș vrea să înțeleg de la Comisie cum intenționează să abordeze această uh, chestiune, pentru că este o situație în care o, măs- o singură măsură nu poate fi potrivită pentru toate statele membre și asta mă duce la alte întrebări. În proiectul de text, Comisia spune că există uh, alternative tehnice fezabile la prețuri comparabile. Există hm, entuziaști ai sporturilor ă, de tir care mi-au spus spus că nu este adevărat acest lucru și aș vrea să înțeleg de la comisie care este răspunsul la această afirmație. Se susține că este de asemenea o încercare de a interzice tirul de agrement uh, iar uh, textul comisiei nu recunoaște faptul uh, că în aceste sporturi uh, muniția este reutilizată. Cum intenționați să abordați această chestiune? Și, în fine, proprietarii de arme de foc care folosesc armele în scopuri sportive spun că multe astfel de arme vor deveni învechite. Care este contraargumentul comisiei la această chestiune? Muchas gracias, señora Dali. Por el grupo Renew, el señor Torvalds tiene la palabra. Domnul Torvalds, de la Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Am o primă observație ca să înțelegem unde ne situăm. Eu sunt uh, fericitul proprietar al uh, unei uh, carabine calibrul 12 pe care am moștenit-o de la bunicul meu, care spunea eu nu-mi par nevasta cu nimeni, nu-mi abandonez copilul, dar îți dau ție această armă. Dacă aș vâna um, păsări marine, n-aș folosi gloanțe cu plumb, pentru că există un acord um, cu Asociația Europeană a Vânătorilor. Uh, în ceea ce privește eliminarea treptată a muniției ei de plumb în zonele umede. Este un acord în acest sens că nu avem nevoie de muniție cu plumb în zonele umede. Dar dacă m-aș duce într-o pădure finlandeză și aș folosi o armă cu muniție de oțel, chiar dacă mă cred eu bun țintaș, unele gloanțe cu siguranță ar ajunge în copaci. Asta înseamnă că nici o fabrică de cherestea din Finlanda n-ar mai cumpăra acel copac. Deci am vrea să înțelegem de la comisie cum vede utilizarea muniției cu plumb în situații în care uh, această muniție n-ar crea așa mari probleme ca în zonele umede. Acesta ar fi un compromis. Uh, pe care oricine întreg la minte l-ar putea accepta. Mulțumesc, domnule Torvalds. Eh, Hakarainen. Domnul Hakarainen de la IDE. plumbul se folosește pentru muniție în tirul sportiv. există și alte probleme legate de această muniție. De ce se vorbește numai despre vânătoare în acest studiu de impact? Poate există și alte activități de tir, cum ar fi tirul sportiv. Aceste zone tampon nu trebuie să fie stabilite în mod arbitrar iar restricțiile trebuie să se aplice zonelor umede vizibile. Deci propunerea trebuie să fie proporțională cu eventualele pericole. Există o astfel de interdicție în multe state membre. În uh, zonele cu cu densitate mică a populației, o astfel de interdicție ar fi foarte greu de monitorizat. N-ar ști nimeni unde se află limitele acestor zone de restricție. Terenurile de vânătoare, de exemplu, în uh, Finlanda, necesită o autorizație plus uh, că materialele folosite trebuie să, țină, să fie luate în considerare. Oțelul, de exemplu, a fost interzis în anumite zone de vânătoare din motive de mediu și nici efectul acestor interdicții nu a fost evaluat. Această propunere a Comisiei este deja în curs și scopul final este de a interzice uh, complet armele civile în Uniunea Europeană. Însă trebuie să facem tot posibilul pentru a pune capăt acestor interdicții arbitrare. Și ultima întrebare. Cine va refinanța costurile unei arme care devine de neutilizat pentru proprietarul său? Costurile aferente acestei schimbări vor fi astronomice. Uniunea Europeană nu poate să aplice uh, sancțiuni uh, penale sau administrative în statele membre. Ar fi o interdicție inutilă sau ori statele membre ar trebui să, să introducă propriile lor măsuri. Și ceea ce propune Comisia nu se încadrează în principiile bunei legiferări Există asociații ale vânătorilor, uh, industria mm, armelor și armata ar avea de suferit. Este o măsură proporțională în opinia Comisiei? Acum, din partea ICR, domnul Fiochi. Pentru distinși colegi care nu știu, există trei acțiuni diferite. Există, în primul rând, autorizația în baza RIGE și o restricție în zonele umede și apoi o restricție în acțiunile de vânătoare și de pescuit pentru plumb. Deci, începând cu procesul de autorizare RIGE, Uh, s-a ținut cont de cantitatea imensă de plumb folosită în Europa. Noi încercăm acum să excludem plumbul în baterii. Și cred că ar trebui să refacem lista de priorități în ceea ce privește plumbul și metalele, pentru că 80-85% din plumb este folosit în baterii. Al doilea punct aș vrea să subliniez că chiar dacă s-au făcut studii socioeconomice privind plumbul, interzicerea utilizării plumbului în formă metalică va ucide practic 0,2 până la 0,3% din uh, PIB-ul Europei producția urmând să se mute în Turcia, în Africa sau Statele Unite. Și acest punct de vedere este important pentru că vorbim despre mii de locuri de muncă. Acum, referitor la procesele de restricții. Eu am făcut parte sau am asistat la procesul de restricționare a plumbului în zonele umede în Statele Unite acum 40 de ani. Știu ce funcționează și ce nu funcționează. Statele Unite au multe defecte, dar uh, altfel sunt foarte pragmatici. Ei au spus că nu se poate folosi plumbul la vânătoarea de gâște și rațe. Punct. A asta au spus și asta au făcut. Și au investit bani adevărați pentru a recupera sau pentru a restaura acele zone umede pentru aceste specii de gâște și rațe. Și populația de gâște și rațe uh, din Statele Unite a crescut enorm în ultimii ani, față de acum 40 de ani. Problema cu restricția în zonele umede nu este restricția propriu-zisă, pentru că majoritatea vânătorilor vor fi de acord cu ea ci problema este definiția vagă și foarte largă a zonelor umede. Deci, practic, vânătorii uh, vor trebui să meargă cu GPS-ul să știe dacă se află în zonă umedă sau nu. Și în unele state membre, și mă refer aici în, deoseb- în mod deosebit la Italia, uh, Uh, simpla deținere a unui cartuș cu muniție de plumb este o uh, infracțiune și îți pierzi dreptul de a vâna doar pentru că ai intrat uh, într-o zonă umedă cu muniție cu plumb, iar pentru mulți cetățeni este o măsură incorrectă. Apoi, când vorbim despre interzicerea plumbului, trebuie să ne gândim și la baterii și la acțiunile de vânătoare. Ce o să facem acum? O să interzicem uh, plumbul uh, în uh, competițiile de tir sportiv. Ce o să facem? În Europa Tragem cu o muniție și când, merg la, când sportivii merg la competiții în Statele Unite, trag cu plumb. Plus, există uh, unități de tir sportiv care au investit bani în reciclarea plumbului și nu reciclează numai plumbul, ci și plasticul și țintele și toate materialele. Deci ei fac ceva bun pentru mediu. Și acum Europa vine și le zice, nu mai puteți să faceți asta. Uh, ei pentru plumb primesc 900 de euro pe tonă, pe când pentru oțel trebuie să plătească practic, uh, îi uh, distrugeți pe cei uh, corecți care au reciclat materialele toți anii ăștia și au făcut ceva bun pentru mediu. Aceasta este practic poziția. Nu avem o problemă cu toate studiile științifice, și anume că plumbul este rău, mai ales pentru copii dar plumbul poate fi controlat. Avem 40 de ani de date din industrie care ne arată că plumbul poate fi controlat. Avem foarte multe date referitoare la plumb. Eu aș vrea ca Comisia să aibă o abordare sustenabilă și moderată. Pentru că vrem să obținem cei mai buni din această măsură fără să ucidem o întreagă industrie. Și ultima mea observație. La comisie ar trebui să știți că interzicerea utilizării plumbului va avea un impact în mod deosebit asupra zonei mediteraneene, deci asupra vânătorilor săraci. Vorbim despre un milion de vânători. Ei uh, se vor confrunta cu această măsură birocratică impusă de Bruxelles și o vor uh, urâ la maxim. Uh, și noi nu vrem să facem asta. Cred că este datoria noastră morală să arătăm că Uniunea Europeană face ceea ce trebuie pentru cetățenii europeni și nu invers. Vă mulțumesc foarte mult. Pipi, senora Novak. Mulțumim, domnule Fioti. Omejitev uporabe svinca v nabojih je cu. Doamna Novak, Mulțumesc. Da, este bine să se limiteze utilizarea plumbului în muniție. Din informații pe care le am eu, propunerea comisiei nu rezolvă problema în întregime și nu în maniera corectă. Pentru că această propunere nu limitează, nu controlează utilizarea plumbului în producerea de uh, gloanțe sau de cartușe, ci se focalizează asupra activităților în care se folosește acest tip de muniție. Utilizatorul final nu poate să știe compoziția uh, gloanțelor sau cartușelor pe care le folosește. Producătorul este cel care trebuie să se asigure că uh, înlocuiește plumbul cu alte materiale. Este ilogic și neclar cum anume aceste limitări și aceste controle ar putea să fie puse în aplicare de către indivizi care nu știu uh, care este conținutul cartușelor folosite de ei. Propunerea, de asemenea, nu oferă indicații clare cu privire la modul în care vor fi puse în aplicare măsurile de control. Așadar, întrebarea mea pentru comisie este, este adevărat că producătorii nu au fost suficient implicați și că se pune o povară mult prea mare pe umerii utilizatorilor finali? Mulțumim, doamna Novak. În numele S și D. Doamna sporec. Mulțumesc, domnule președinte. Plumbul este foarte toxic în uh, natură, uh, se cumulează în uh, sol, în apă, în organismul uman și în organismul animalelor. Animalele mai mici mor chiar este foarte periculos, mai ales pentru femeile însărcinate și pentru copii. Plumbul a fost eliminat din uh, combustibil, dar încă este prezent în muniție. Și coaliția uh, poloneză din coaliția Să trăim bine spune uh, că 400 de mii de tone de plumb sunt folosite în muniție de către vânători în fiecare an și cel puțin un milion de păsări mor în urma consumului de uh, plumb. Propunerea comisiei de a uh, interzice muniția mi se pare bună, dar întrebarea este cum va asigura comisia că acest, această propunere nu va fi diluată în uh, forurile de experți e nevoie de o interdicție foarte amplă, astfel încât utilizarea muniției cu plumb să nu poată fi uh, permisă în zonele umede și nici în afara zonelor umede, de fapt. Pe când putem aștepta o astfel de propunere? Mulțumim. Domnul uh, Berlato. La prezentațiune care a făcut. da, domnule președinte, dragi colegi, trebuie să constat că, din păcate, prezentarea comisiei în ceea ce privește această propunere nu e deloc satisfăcătoare, pentru că se pare că există mm, o animozitate la adresa vânătorilor. Se folosesc date, se vorbește despre, despre moartea a un milion de păsări pentru a susține argumentarea. Se vorbește despre 18.000 de tone, dar colegul meu tocmai a spus 5.000 de tone. Fiecare are propriile sale cifre, se pare, dar adevărul uh, este altul. Pentru că dacă pornim de la o versiune ideologică uh, în fața uh, vânătorii, atunci nu mai contează plumbul. E vorba de poziția noastră ideologică față de o procedură pe care o considerăm ilicită. Dacă însă, pe de altă parte, am avea o, am face o evaluare pentru a încerca să vedem reducerea numărului de păsări de apă în anumite zone ale Europei, atunci am vedea că nu e vorba de vânătoare aici, ci e vorba de dispariția habitatelor lor naturale și avem în continuare zone umede unde păsările de apă pot să continue să trăiască, să se reproducă și asta tocmai mulțumită vânătorilor. Vânătoarea nu e o parte a problemei, e o parte a soluției. Eu uh, sunt familiar cu acest uh, subiect și mm, uh, prin gestionarea uh, zonelor umede de către vânători, am putut să le menținem. Avem date obiective și am observat că populațiile de animale sălbatice, animale acvatice, continuă să crească și asta datorită eforturilor de gestiune și conservare a habitatelor lor naturale. În ceea ce privește muniția pe bază de plumb, Haideți să lăsăm la o parte aversiunea ideologică față de vânătoare. De ce se folosește plumbul? Pentru că plumbul este un metal greu care se deformează atunci când intră în corpul animalului și cauzează un impact imediat și ucide animalul în acel moment. Nu uh, produce niciun fel de suferință uh, inutilă. Plumbul a fost folosit vreme de foarte mult timp pentru că este un material care este potrivit pentru uh, gloanțe față de alte metale. Utilizarea altor metale, cum ar fi oțelul sau altele, ar fi, care sunt mult mai dure și nu se deformează, uh, duce la rănirea uh, animalului. Nu, nu va omorâ animalul, acesta va muri, va fi rănit și va muri apoi încet. Deci efectele ar fi mult mai rele față de efectele obținute cu muniția bazată pe plumb. Apoi, sănătatea umană, Să vorbi și despre asta. Am încercat să cuantificăm uh, cât plumb există de exemplu, în Europa și țevile de apă sunt făcute din plumb, dar poate că nu pe toată lumea interesează acest lucru. În ceea ce privește efectele asupra florei și faunei sălbatice, o boală a, a păsărilor de apă atunci când consumă plumbul despre care s-a vorbit. E bine, păsările de apă se hrănesc cu multe tipuri de uh, cereale. În mod normal, ele nu mănâncă uh, plumb. Deci, pentru ca să, să fie otrăvite cu plumb, ar avea nevoie să mănânce cantități foarte mari. Ar trebui să mănânce cantități mari de plumb și cred că e cam greu să ne imaginăm că ar putea să ingereze păsările acvatice uh, cantități atât de mari de plumb. Uh, Uh, sigur că acesta cauzează uh, pagube, dar nu când trece prin tractul digestiv. Apoi, există acorduri internaționale care au fost uh, semnate și s-au menționat unele dintre acestea în Italia și în alte țări, peste 20 de țări europene, uh, Uh, pentru a evita utilizarea plumbului în zonele umede și un, de foarte multe ori zonele umede sunt foarte, fac parte integrantă din Natura 2000. În Italia, aceste zone, utilizarea uh, plumbului a fost interzisă. Și asta pentru a verifica dacă se poate utiliza uh, muniție care să aibă efecte mai puțin uh, nocive. Am văzut că în multe țări, uh, de fapt, lucrurile se, uh, se revin pentru, revin la trecut pentru că se, folosesc, se folosește din nou plumbul, considerându-se că este mai bun decât oțelul sau decât alte metale. Pentru a asigura uh, o bună țintire sau o țintire optimă, trebuie să crești, uh, să folosești muniția potrivită. Nu vorbim aici doar de zonele umede, ci atunci când se folosește muniție bazată pe alte metale, ar trebui să se schimbe toate puștile folosite, pentru că cele folosite în momentul de față nu ar putea să folosească gloanțe uh, de oțel, de exemplu. Deci eu aș invita și pe colegi și comisia să analizeze cu mare atenție această propunere, pentru că dacă nu, pornind de la această, acest imbold ideologic, uh, riscăm să uh, tratăm problema într-o manieră irațională și vom încerca doar să, să pedepsim în mod nedrept vânătorii din Europa. Mulțumim, domnule Berlato. Haideți să încercăm să fim un pic mai succinți ca să terminăm. Nu-l văd pe domnul Vondra pentru grupul său. Dau cuvântul domnului Paulus pentru verzi. Mulțumesc. Mă surprind oarecum uh, dezbatele de aici. Și aduce aminte cineva numele Margot Wallström, care a fost uh, comisar pentru mediu în momentul în care a fost semnat acest document. Acest document este un acord între uh, FSCA și BirdLife, deci între Asociația de Vânătoare și Asociația de Protecție a Mediului, care a fost semnată de Gilbert de Turcan de la FSCA și Michael Ranz de la BirdLife document din 2004. Și în acest document există un alineat în care se spune că ambele, ambele organizații cer eliminarea treptată a utilizării muniției cu plumb pentru vânătoarea în zonele umede în întreaga Uniune Europeană cât mai repede posibil și în orice caz până în anul 2009 cel mai târziu. Eu m-am uitat la calendar în această dimineață și mi-am dat seama că suntem în 2020 și avem un acord între, care a fost semnat de Asociația de Vânători, mă surprinde că acum aceste asociații de vânători încearcă să facă lobby pentru o substanță neurotoxică care ar fi trebuit să fie interzisă acum mult timp în toată muniția, dacă mă întrebați pe mine. Deci mulțumesc Comisiei pentru că a întreprins această a luat inițiativa, cred că a trecut deja de mult momentul în care trebuia să facem ceva, este una dintre cele mai uh, uh, nocive substanțe care se folosește în cele mai sensibile zone, zonele umede. Nu contează dacă vorbim de 4.000 sau 5.000 de tone, nu există un nivel sigur pentru plumb. Punct. Uh, și vreau să văd cum anume controlați dumneavoastră muniția care a fost uh, trasă în zonele umede. Cum? Cum veți face? Veți merge și veți aduna gloanțele sau cum se poate controla? Asta nu e o industrie care, pe care trebuie să o protejăm pentru a ne asigura că avem sute de mii de persoane care lucrează acolo. Pentru că nu asta e, un, e o industrie în care se eliberează în natură substanțe neurotoxice așa, de distracție. Nu e vorba de protecția vreunei specii. Există muniție alternativă și solicit comisiei dacă există o minoritate de blocaj în comitetul RICH, mergeți la Consiliu, Consiliul trebuie să fie implicat multe state membre în Uniunea Europeană unde uh, Deja există o interdicție a utilizării muniției uh, cu plumb în zonele umede și trebuie să acționăm acum. Mulțumesc! Eu comesc cu un um conflict de interes. Domnul Melo, numele PP. Da, mulțumesc, domnule președinte. Trecând uh, dincolo de conflictele de interese de aici, haideți să vedem subiectul. Și eu sunt vânător în timpul meu liber și e interesant să-i aud pe oameni vorbind despre munițiile de plumb atunci când uh, nu știu despre ce vorbesc, de fapt. Am avut o propunere a unui grup în uh, Parlamentul uh, portughez. A fost respinsă de toate grupurile, de socialiști, de cei de dreapta, de cei de stânga, chiar și de comuniști. Și a fost bine că a fost respinsă această propunere. Vreau să vă rog să invitați o persoană care a fost otrăvită de plumb folosit în vânătoare. Aduceți pe cineva aici sau arătați-mi niște imagini ale cuiva care a suferit. Am auzit de FACE. FACE este o organizație, o singură organizație a vânătorilor. Nu reprezintă toți vânătorii. Pe mine nu mă reprezintă, de exemplu. Plumbul nu este folosit doar în vânătoare, este folosit uh, în domeniul sportiv. Multe cluburi sportive astăzi au modalități de a colecta, de a de trasa și a regăsi și colecta uh, plumbul pentru a-l reutiliza. Deci uh, plumbul este prezent în mediu, în casele noastre, în multe clădiri și spații publice. Ce se întâmplă aici? Este o chestiune ideologică. Uh, e împotriva vânătorilor, de către cei care sunt uh, împotriva vânătorilor. Avem directiva Natura 2000 și acum ne focalizăm asupra plumbului. Știți câte companii există în Europa care câștigă bani datorită industriei muniției? Câte? În Portugalia, Spania, Italia, Germania, în întreaga Europa. Câte locuri de muncă sunt periclitate? Cine a participat la acest studiu? Vreau să știu. Cine a participat la acest studiu? Câte persoane din industrie au fost implicate în studiu? câte persoane implicate în vânătoare, câte persoane din partea autorităților care reglementează vânătoarea. Mai mult decât atât, ce se întâmplă dacă există plumb în muniție? Poate cineva să explice cu ce s-ar putea schimba plumbul? Cel puțin în, în cartușe în gloanțe, ce se poate, cu ce se poate schimba? Ce altă substanță poate să producă aceleași efecte ca și plumbul? Care este acea substanță? De asemenea, doresc să vă întreb. Vreau să întreb Parlamentul și Comisia. Cred că este momentul să faceți față realității și lumii, lumii reale și să dați dovadă de bun simț, pentru că ceea ce spunem noi aici chiar îi afectează pe oameni. Oameni care trăiesc în orașe, cetățeni urbani, cred că pot să-și impună perspectiva asupra restului lumii. Dar majoritatea teritoriului european este rurală. Și acești oameni care vor fi subiecții legislației noastre, trebuie să înțeleagă că atunci când vorbim despre plumb, trebuie să bazăm toate argumentele, să ne bazăm argumentele pe știință, nu pe ideologie sau pe utopie. Și în cele din urmă aș dori ca Parlamentul European să se întâlnească cu cei care au realizat acest studiu. Cine a făcut acest studiu? Cine a participat? Care dintre participați, participanții la acest studiu au uh, un... Uh, sunt din domeniul științific? Domnul Vondra de la ECR s-a întors și dăm cuvântul. Mulțumesc. După cum știți, eu sunt aici de obicei și apăr Comisia Europeană împotriva radicalismului majorității colegilor. Acum, situația este diferită. Comisia a mers prea departe. Eu nu sunt uh, nici uh, vânător, nici pescar, uh, dar uh, mănânc vânat. Și predecesorii mei au mâncat carne de vânat generații întregi. Am prins pește de apă sărată și sunt foarte sănătos. N-am fost niciodată la medic în viața mea. Deci cred că e o isterie aici Uh, demonizarea plumbului și a vânătorilor. Și nu înțeleg. Eu sunt și ornitolog, de fapt. Sunt uh, pentru o interdicție. Noi avem uh, o interdicție a utilizării plumbului în zonele umede. Dar nu înțeleg de ce Comisia merge atât de departe acum, pornind de la acest compromis uh, pe care toată lumea l-a acceptat în țările noastre și vânătorii și iubitorii de păsări. Nu știu de ce comisia a decis să meargă mult dincolo de recomandările ECA prin reducerea perioadei de tranziție, prin introducerea de noi zone de protecție, prin criminalizarea automată a vânătorilor, și chiar prin utilizarea acestei definiții foarte extinse a zonelor umede. Măsurile care sunt propune nu menționează faptul că restricția nu se aplică forțelor de poliție sau militare. Deci o altă întrebare. Dacă un polițist îl urmărește pe un criminal și este în apropierea unui lac, nu poate să mai acționeze conform comisiei? în ceea ce privește interdicția totală a plumbului. De ce consideră, ia în considerare Comisia o posibilă restricție care merge dincolo de dispozițiile compromisului? Și nu în cele din, nu în ultimul rând, um, judec în funcție de țara mea. Avem aproximativ 400.000 de vânători. Aproximativ 400.000 de pescari. Și nu e ca în țările de jos, uh, uh, așa câțiva vânători care sunt milionari. Nu, în țara mea vânătorii sunt oamenii de rând uh, care nu prea au mulți bani, care trăiesc la țară și dacă le luăm și acest hobby, ei nu se mai pot reînarma, ca să spunem așa, nici pescare, nici vânătorii. Deci uh, se vom avea, uh, prin această măsură, aproape încă un milion de oameni în țările noastre care se vor opune Uniunii Europene, vor spune că sunt niște birocrați care nu înțeleg nimic și ca ornitolog pot să vă spun că nu veți salva nicio pasăre. Păsările cresc în zonele noastre umede, și nu cred că au nevoie de astfel de atitudini dramatice. Vă mulțumesc foarte mult. Por la comisión tiene la palabra el señor Petinelli. Are cuvântul domnul Petinelli. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare de puncte de vedere foarte ample. Am să încep cu întrebarea domnului Lize, care i-a cerut Comisiei să dea dovadă de o atitudine echilibrată, să se concentreze asupra aspectelor esențiale și să nu fie exagerată. Bineînțeles, Comisia e absolut de acord. La ora actuală pot face comentarii referitor la propunerea actuală de interzicerea cartușelor în zonele umede, pentru că toate celelalte restricții posibile uh, discuțiile referitor la acestea se află într-o etapă incipientă. Nu există deocamdată o propunere din partea comisiei, nu există nici măcar un studiu că I-am cerut uh, agenției să pregătească acel dosar. Nu pot să vă spun nimic deocamdată pentru că nu știm ce va conține dosarul, așa că răspunsul meu se va limita la prima parte a propunerii uh, referitor la conținutul de plumb al cartușelor folosite în zonele umede, la ora actuală în discuție în, cu statele membre. Nu credem că e o propunere exagerată, ci una echilibrată și faptul că e, um, și acest echilibru reiese în urma, este rezultatul discuțiilor îndelungate purtate până acum. Um, reprezentanții statelor membre discută la ora actuală. S-a organizat însă o audiere publică, o consultare publică și asociațiile din domeniu au fost consultate de asemenea. Există un memorandum de înțelegere între Asociația Europeană a Vânătorilor și Organizația pentru Păsări uh, și uh, pentru viața păsărilor, BirdLife Association, au ajuns la un acord în urmă cu câțiva ani referitor la folosirea muniției cu plumb uh, în urmă cu câțiva ani. Deci noi punem abia acum în aplicare ceea ce vânătorii deja au uh, decis în urmă cu ani buni. Întrebarea referitoare din partea doamnei McGuinness. Vă mulțumesc uh, de asemenea pentru schimbul constructiv de opinii din trecut. Definiția zonelor umede. Cred că nu e necesar să reinventăm roata. Uh, Există în Convenția RAM sau definiția zonelor umede convenție semnată de toate statele membre. Există două convenții. Convenția Ramsaj cu definiția zonelor umede semnată de toate statele membre și cealaltă convenție referitor la păsări semnată doar de 23 din 27 de state membre. Există deja așadar o definiție acceptată la nivel internațional semnată de statele membre Propunem așadar folosirea acestei definiții. În ce privește zona tamponii, adevărat, ar trebui să găsim o soluție. E un punct încă în discuție. Propunerea actuală e aceea de a crea un prag numeric uh, exprimat în metri, de pildă 200 de metri. Mai, s-au făcut și alte propuneri. Problema e că acestea nu sunt atât de clare. Uneori uh, vorbesc de vecinătatea sau în apropierea zonelor umede și e foarte greu să definești ce înseamnă în apropierea acestor zone. Propunerea noastră e de a veni cu un număr concret, bineînțeles se discută în continuare și dacă există o majoritate clară în acest sens, putem să o adoptăm. În continuare, Discuțiile sunt în curs, deci se poate ajunge la un acord. Avem uh, o poziție diferită față de cea a multor state. Nu înțelegem de ce, dar vreau să scot în evidență că astăzi nu vorbim de gloanțe, vorbim doar de cartușe. Un lucru complet diferit. Am uh, primit o întrebare din partea unui deputat de la S și D. M-a întrebat de cine blochează la um, acest, uh, la acest comitet de specialitate. Nu există nimeni care să creeze un blocaj. Discuțiile sunt um, animate, așa cum s-a întâmplat și astăzi la Parlament. Discuțiile sunt în curs, nu există niciun blocaj. Între partea, întrebarea din partea doamnei Dali. Un regulament simplu și echitabil. Da. Iată de ce am propus ca zona tampon să fie definită clar, fără a recurge la o definiție ambiguă. În rest, pentru echitabilă, pentru caracterul echitabil, credem că propunerea făcută e una echitabilă. Înțeleg însă că în anumite situații punctuale, precum cazul Maltei, o sta, un stat insular, s-ar putea să fie complicat. Dacă un reprezentant al Maltei sau uh, un comitet special al statului membru poate propune o soluție punctuală în acest sens, suntem gata. Avem nevoie, bineînțeles, de o soluție. Acum, în ce privește alternativele, în studiul uh, realizat de ECA și evaluat de două comisii, Comisia Științifică și Comisia Socioeconomică. În acest studiu, așadar, se precizează cât se poate declara că există alternative. E adevărat, aceste alternative presupun anumite costuri. Există o estimare realizată de ECA în acest studiu, dacă țin bine minte, e vorba de un cost suplimentar de aproape 25 eh, de euro pe an. În plus, există un cost suplimentar pentru acei vânători care trebuie să își um, ehm, adapteze armele de foc. E adevărat eh, că există și probleme. Cred că ar trebui să găsim o soluție specială pentru tirul sportiv. Aici discuțiile sunt în continuare în curs în statele membre. După întrebarea, întrebarea de, um, din partea domnului Hackerainen, vorbați uh, din nou de problema definiției zonelor umede. După cum spuneam, avem definiția Ramsa. S-au făcut și alte propuneri de a exclude turbăriile din definițiile uh, zonelor umede. Majoritatea statelor membre par uh, mai degrabă să fie dispusă să adopte definiția din Convenția Ramsa. Întrebarea domnului Fiocchi. Înainte de toate, plumbul în baterii nu cred că e obiectul discuției de astăzi, pentru că se referă la un proces diferit. E plumbul din baterii face obiectul unui cerc încis. Nu se eliberează în mediu, decât dacă oamenii nu respectă legislația. În rest, însă, legislația prevede recuperarea deplină a plumbului din baterii. Situația e complet diferită, așadar. Încă o dată definiția referitoare la zonele umede, am răspuns deja. În ceea ce privește punerea în aplicare în Italia, bineînțeles, fiecare stat membru are obligația de a lua măsuri echilibrate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor în materie. Deci nu îi revine Bruxellesului um, obligația de a decide cum se va face punerea în aplicare. Domnul Fiochi vorbea de asemenea și de tirul sportiv, de concursurile de tir sportiv, dar știm că e o problemă și suntem deschiși la o posibilă soluție. În ceea ce privește măsurile birocratice luate de la Bruxelles, sincer spus, eu sunt un birocrat, dar cred că de această dată nu putem vorbi de măsuri birocratice, pentru că aceste măsuri, înainte de toate, trebuie să fie votate înainte de Comitetul Statelor Membre, după care poate fi, aceste măsuri pot fi adoptate doar dacă Parlamentul și Consiliul nu se opun. Dacă fie Parlamentul, fie Consiliul se opun, aceste măsuri nu vor fi adoptate. Sunt uh, măsuri, așadar, uh, care depind de instituții democratice, nu de uh, birocrați. Birocrații uh, execută ceea ce decid instituțiile democratice. Doamna Novak, dacă producătorii au fost implicați, bineînțeles, s-au făcut um, două consultări publice ample în acest sens și de altfel s-a organizat un seminar aici la Bruxelles, dacă țin bine minte, în februarie 2019, la care am invitat toți actorii implicați, Toată lumea a fost implicată, vânători, um, ONG-urile de mediu, toți actorii. Întrebarea doamnei Spurec. Riscul ca regulamentul să fie diluat de statele membre în sistemul european, de obicei, instituțiile europene, deci Parlamentul și Consiliul, adoptă regulamente după care statele membre au obligația de a le pune în aplicare. Bineînțeles, dacă nu se face punerea în aplicare, Comisia poate deschide o procedură de încălcare a tratatelor, de infringement, dar statelor membre le revine obligația de a pune în aplicare. Pentru Comisie, procedura de încălcare e um, ultima măsură la care să recurg. Am să răspund uh, în italiană domnului Lacini, așa că vă rog să vă puneți căștile. Domnule Lancini, Vreau să vă asigur că nu există nicio atitudine, nicio idee preconcepută la adresa vânătorii. Această măsură nu are nimic de a face cu vânătoarea. De altfel, următoarele măsuri, dacă vor fi adoptate, vor viza și tipuri de muniție care nu sunt folosite pentru vânătoare. Vorbim de reglementări în domeniul substanțelor chimice și uh, plumbului. Plumbul e o substanță chimică periculoasă gradul de periculozitate al plumului este arhicunoscut și uh, omul, dacă intră în contact cu plumbul, nu e de obicei interesat dacă acest plumb provine dintr-o activitate de vânătoare sau nu. Plumbul e periculos indiferent de sursă. Am citat la începutul prezentării date referitoare la um, emiterea de plumb în urma folosirii acestor uh, tipuri de muniție. Iată de ce Comisia propunere, propune adoptarea unor măsuri. Vă asigur că nu avem nicio atitudine tendențioasă față de vânătoare sau activități asemănătoare. În ceea ce privește adaptarea armelor de foc și problemele performanței balistice, studiul realizat de Agenția pentru Substanțele Chimice ECA analizat în amănunt acest uh, detaliu și, după cum vă spuneam, se face și, s-a făcut și o estimare referitor la costurile posibile de adaptare. Dar, după cum vă spuneam, cu siguranță în practică situația va fi un pic diferită, însă e absolut fezabil să ne reamintim de altfel că în trecut a trebuit să facem tranziția de la anumite substanțe periculoase către altele, deși inițial aceste substanțe periculoase erau mult mai adaptate uh, pentru uh, utilizarea dorită, să ne gândim la folosirea amiantului în construcție. A fost nevoit uh, să facem folosirea asbestului în construcție. Am fost nevoit să trecem la um, alte materiale, să ne adaptăm. În ce privește um, problema performanței balistice, aceasta a fost deja um, adoptată și tratată în uh, comitetele de, eh, comitetele de resort. Trec la limba engleză. Doamna Paulus ne-a reamintit că există un acord între asociațiile de vânători și ONG-uri, adevărat, uh, am amintit deja acest lucru. E unul din motivele pentru care uneori ne greu să înțelegem pozițiile divergente ale diferitelor asociații de vânători și credeți-mă, m-am întâlnit deja cu o serie de reprezentanți ai asociațiilor de vânători și au poziții cât se poate de divergente, lucruri greu de înțeles pentru comisie. Domnul Melo. Nu sunt convins că plumbul e peste tot. Și sincer spus, avem dovezi că plumbul e deosebit de periculos oriunde ar fi. Faptul că e peste tot asta nu înseamnă că nu e periculos. Plumbul e periculos pentru sănătatea umană și pentru mediu, așa că unul din obiectivele regulamentului REACH este acela de a uh, reduce cât se poate de mult prezența plumbului. Deci, unde se liberează plumb în mediul înconjurător și oamenii sunt expuși la acesta, există așadar obligația de a uh, acționa. Domnule Vondra, după părerea dumneavoastră, Comisia a mers prea, depta, prea departe. Nu demonizăm plumbul și nici vânătorii. După cum spun, după cum spuneam, plumbul e deosebit de periculos. Există dovezi științifice clare în acest sens. Uh, nu demonizez vânătorii. Acum, după cum spuneam, îmi ofer răspunsurile pe baza propunerii care face obiectul discuției privind cartușele pentru vânătoare. Credem că e o propunere echilibrată pentru perioada de tranziție, zonele tampon și definiția zonelor umede. Știu, deocamdată aici nu există un acord și discuțiile continuă pentru a putea ajunge la un compromis. În ce privește poliția, forțele de poliție, din câte știu eu, nu sunt expert, ă, forțele de poliție nu folosesc cartușe, ci folosesc gloanțe. Deci poliția nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestei propuneri. Dacă poliția ar fi să folosească cartușe, nu se încadrează în domeniul de aplicare pentru că ar intra um, în domeniul de aplicare al altui regulament. În plus, uh, există o excepție prevăzută pe care i-am solicitat-o deja Agenției pentru Substanțele Chimice, pentru unde intră și gloanțele care într-adevăr sunt folosite de poliție. Sper că v-am răspuns la întrebări și vă mulțumesc din nou pentru contribuții. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Petinelli. Doresc doar să vă reamintesc că următoarea întâlnire a acestei comisii va avea loc pe data 5 martie. Se încheie ședința.